meine sehr verehrten Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, haideți să începem. Trebuie să vă fac câteva comunicări legate de reuniunea coordonatorilor de ieri. Nu va dura mult. Până atunci sper să se înmulțească numărul colegilor din sală. Uh, ieri am luat mai multe hotărâri la coordonator. În primul rând am discutat despre imunitatea lui Clemente Mastela și am numit-o pe doamna Lichtenberg coordonator. Directiva privind collective management încă nu am alocat-o unui raportor. Vom mai avea și la prânz o reuniune a coordonatorilor. Uh, sperăm ca în 5-6 minute să uh, discutăm și propunerea privind uh, Uh, lupta pentru reducerea impozitelor. Aici doamna Castex este raportoare. În ceea ce privește uh, tribunale de uh, soluționare a conflicte, a litigilor, am numit un raportor, apoi directiva privind uh, implementarea serviciilor din mass media. Avem un membru de la SND, dar nu știm cine va fi, vom primi numele său mai târziu. Apoi, uh, aspectele legate de uh, proprietatea intelectuală, acolo va fi raportor de aviz, pentru aviz doamna Castex. Am mai stabilit, de asemenea, să uh, redactăm un aviz în legătură cu raportul IMCO din proprie inițiativă cu privire la guvernanța pieței unice. Apoi am dorit să avem și un raport de inițiativă cu privire la uh, preluări. Eu uh, voi fi raportor aici și, de asemenea, un, uh, trebuie să numim un reprezentant la OHIM care să se ocupe de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală. Am adoptat aici uh, o propunere de întrebare cu solicitare de răspuns oral pe tema răpirii de copii. Uh, acolo doamna Lichtenberger ar fi fost uh, autoarea, dar am avut niște probleme pentru că Consiliul nu ne-a uh, răspuns în timp util. De, a, de asemenea, am cerut unității noastre de politici să se ocupe de. să facă un studiu pe tema documentelor de instanță. De asemenea, am discutat despre o scrisoare pe care să o trimitem președintelui Schulz cu privire la contribuția Parlamentului European la forumul global privind legislație și dezvoltare. Și de asemenea, am uh, decis să avem o reuniune pe viitor la care Direcția Generală Comunicare să ne facă o prezentare. Și împreună cu AFCO am hotărât să uh, organizăm un studiu cu privire la uh, uh, Constituțiile naționale și integrarea europeană și apoi vrem să organizăm și o audiere privind statutul fundațiilor europene. Asta am decis la coordonator și acestea și sunt comunicările mele. Dacă nimeni nu are obiecții, Cred că acest uh, lucru poate fi considerat adoptat și trecem acum la punctul 15, atelierul pe tema legislației europene comune în materie de vânzare. După cum știți, am avut o serie de ateliere. Acesta este ultimul dintre ele. E vorba despre restituire și prescriere și vreau să-i urez uh, bun venit doamnei profesor Vendehorst de la Universitatea din Viena și profesorului Vacher de la Universitatea Lleida din Spania. În primul rând, vreau să le dau cuvântul celor doi uh, invitați și după aceea vom organiza o dezbatere și mai vedem cum continuăm. Cred că doamna Vendehorst va începe, vă rog. Stimați deputați europeni, doamnelor și domnilor, în primul rând mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat șansa să subliniez câteva chestiuni pe care le-am analizat în documentul nostru privind restituirea din propunerea pentru o legislație europeană comună în materie de vânzare. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, deci voi reuși să mă refer doar la câteva subiecte cheie. Unul dintre acestea este cu siguranță ce înseamnă restituirea și care sunt conținuturile și stilul ce trebuie adoptat uh, cu privire la această parte din legislația europeană comună în materie de vânzare. Când vorbim despre restituire, în primul rând ne uh, vine în minte capitolul 17, care se referă la restituire prin evitare sau prin încheiere. Însă, dacă analizăm legislația europeană în materie de vânzare, ne dăm seama că acesta nu este singurul subiect care, din uh, punct de vedere funcțional, se referă la restituire. Ar mai fi și articolele 44 până la 47 care se referă la restituire provocată de o retragere a clientului uh, din contract. Și mai este și articolul 112 care se referă la restituire uh, legată de înlocuire, de schimb. Capitolul 17 trebuie analizat în contextul celorlalte articole referitoare la restituire. Astfel, ne dăm seama că există o mare diferență în ceea ce privește conținutul și stilul. Părțile legate de înlocuire și uh, retragere țin de abordarea achiului. Capitolul 17 ține mai mult de o uh, abordare pe care eu o numesc de cod civil de secolul XIX. Cred că nu e niciun fel de surpriză pentru că retragerea și înlocuirea sunt bazate pe achii. Ce înseamnă? Capitolul uh, retragere se referă la chestiunile care se întâmplă în majoritatea cazurilor, în tranzacții de masă. Acestea conțin reguli simple, nu neapărat elegante, și produc rezultate previzibile, având obiectivul de a minimiza costurile de uh, litigiu posibil chiar nerealizându-se uh, justiția în anumite cazuri. Pe de altă parte, ceea ce numesc eu o abordare de cod civil de secolul XIX se referă la chestiuni ca uh, beneficii uh, de orice fel, substitute sau cheltuieli. Aici nu se face referire la detalii esențiale cum este locul, mijloacele și costurile restituirii. Pe de altă parte, acest text încearcă să realizeze justiția în fiecare caz individual, indiferent de costurile uh, de instanță sau alte efecte negative. Care ar trebui să fie calea de progres pentru uh, capitolele sau textele referitoare la restituire. Nu vreau să spun că, la modul general, uh, legislația europeană în materie de vânzare trebuie să urmeze achiul. Deci vă rog să nu rămâneți după această reuniune cu ideea că profesorul Vanderhorst v-a spus că trebuie ca uh, legislația europeană comună în materie de vânzare să respecte uh, achiul neapărat. Însă, în ceea ce privește restituirea, eu cred că ar fi o idee foarte bună să se rescrie capitolul 17 în sensul articolelor 43 până la 47 și articolul 112. Aceste articole să fie punctul de plecare și să fie adaptate la contextul specific al evitării și al încheierii. De ce? Capitolul 17, în forma sa actuală, ă, are această abordare de secolul XIX, cum vă spuneam, și nu rezolvă niște chestiuni esențiale, care pur și simplu nu pot fi lăsate deschise într-un instrument care va fi aplicat în 27 și mai bine de jurisdicții. Printre subiectele pe care capitolul 17 nu le tratează se numără dacă vânzătorul are doar dreptul sau și obligația să uh, accepte bunurile înapoi, dacă vânzătorul trebuie să vină să ia bunurile sau dacă cumpărătorul trebuie să le trimite înapoi, cine suportă costurile returnării bunurilor, inclusiv costul uh, oricărei, oricărui transfer uh, inutil. Avem jurisprudența recentă a Curții de Justiție, vreau să vă amintesc despre hotărârile respective. Uh, și, de asemenea, dacă rambursarea include și livrarea și alte costuri similare și care este perioada permisă pentru restituire. Aceste subiecte sunt tratate în capitol uh, capitolul privind retragerea și în articolul 112 și ar trebui să fie tratate și în contextul restituirii prin uh, evitare sau prin încheiere a contractului. Altfel, nesiguranța va fi mult prea mare pentru părți. În ceea ce privește capitolul 17 în sine, v-am spus uh, de la început că nu avem prea mult timp, deci trebuie să mă mărginesc la doar patru aspecte cheie. Primul dintre acestea este pierderea și deteriorarea bunurilor. Care este soluția adoptată la ora actuală în propunere? Soluția este că cumpărătorul trebuie să plătească valoarea bănească a bunurilor, dacă nu pot fi returnate deloc, însă plata nu este datorată în caz de simplă deteriorare. Acest lucru nu este absolut clar în textul propunerii, Însă, cel puțin eu așa am înțeles anumite documente preliminare ale comisiei și niște declarații orale făcute de uh, comisar. Sper să mă corecteze colegul dacă greșesc. Așadar, un cumpărător care a obținut uh, un substitut de bună credință ca schimb pentru bunuri poate alege să uh, returneze substitutul respectiv Așadar, dacă a făcut acest lucru de bună credință, poate să aleagă să returneze ce a primit de la terți. Însă, un uh, cumpărător care a obținut un când, care a obținut un uh, substitut fără uh, bună credință, trebuie la cererea vânzătorului să înapoieze produsul de înlocuire sau contravaloarea acestuia. Nu știu dacă aceasta e cea mai bună soluție posibilă. În primul rând, eu nu înțeleg care este justificarea de ce trebuie ca întotdeauna cumpărătorul să acopere riscul de pierdere și vânzătorul întotdeauna riscul de deteriorare. Indiferent de Uh, ce se întâmplă, nu se poate trage o linie de demarcație clară între pierdere și deteriorare. Să luăm exemplul unei mașini distruse. Nu se poate se poate spune că mașina nu mai poate fi returnată fiindcă nu mai e mașină, e o epavă sau uh, se poate returna pentru că este încă o mașină. Și încă o întrebare. De ce un cumpărător care a obținut un euro ca uh, înlocuire să plătească doar un euro, iar cumpărătorul care nu a primit nimic în schimb să plătească valoarea bănească de plină? Nu înțeleg de ce. Sigur că e acceptabil să spui că um, cumpărătorul trebuie să dea înapoi produsul de înlocuire, însă uh, este vorba aici despre o, uh, un mod de a obține profit pentru cumpărător și nu știu uh, dacă acest lucru ar fi acceptabil în alte capitole. Și aici această chestiune legată de profit este un element străin. Ce vă sugerez eu? Eu vă sugerez ca regulile să se refere la capitolul 16 privind uh, pagubele, daunele, deci uh, cumpărătorul este răspunzător de daune dacă nu poate returna bunurile sau dacă acestea au fost uh, depreciate, însă numai dacă valoarea bunurilor a fost diminuată și nu mai poate fi aceeași. Uh, cumpărătorul nu este responsabil dacă pierderea sau deteriorarea au fost provocate de vânzător, adică de faptul că bunurile nu erau în conformitate cu contractul. Astfel se rezolvă și problema relației dificile dintre uh, capitolul de restituire și capitolul de neîndeplinire a obligațiilor. Cred că va fi vorba de o regulă foarte simplă și foarte eficientă. În al doilea, un al doilea punct la care doresc să mă refer, fructele, utilizarea și și dobânda. Cumpărătorul trebuie să plătească pentru uz în caz de fraudă, se aplică alte reguli. În funcție de natura bunurilor, de natura și cantitatea de uz și uh, disponibilitatea de soluții altele decât încheierea contractului, nu ar fi echitabil să se permită beneficiarului să utilizeze pe gratis bunurile în perioada respectivă. Sigur că am putea aplica aici anumite principii să facem o diferență între fructe și uz, dar eu nu cred că este o regulă corectă în ceea ce privește LECV. Eu cred că fructele și uzul trebuie utilizate în același mod. Mai ales dacă analizăm regula privind dobânda. Pentru că cred că vânzătorul și cumpărătorul trebuie să fie tratați aici în condiții egale și deci cumpărătorul să returneze fructele doar în aceleași circunstanțe bine definite pentru uz și pentru dobândă. Mai important, regula referitoare la situația în care nu ar fi echitabil să se permită cumpărătorului uzul gratuit este o regulă foarte periculoasă pentru că creează multă nesiguranță pentru părți și anume dacă cumpărătorul trebuie sau nu să plătească pentru bunuri după uh, rezilierea contractului. Aici, cumpărătorii sunt împiedicați să-și exercite dreptul de a rezilia contractul. Uh, pentru că s-ar putea ca aceștia să nu își mai exercite drepturile ca urmare a acestei reguli. Eu aș prefera o regulă mai simplă și anume cumpărătorul să nu trebuiască să plătească pentru uz, doar dacă nu cumva era de rea credință, ar fi uh, o regulă care ar putea crea probleme legate de consumatori aici, Însă eu aș prefera să se restricționeze ușor drepturile consumatorilor în partea legată de uh, căile de atac din LECV. De exemplu, uh, când e vorba despre bunurile personalizate sau de o anumită perioadă care a trecut de la livrare, de exemplu șase luni. Adică timp de șase luni după șase luni să se aplice regulile din acest capitol și înainte cele din capitolul pentru uh, restituire. În orice caz se sporește protecția pentru consumatori. Un capitol foarte dificil, conținutul digital, Regula actuală este că un consumator, un client care a primit uh, conținut digital, trebuie întotdeauna să îi plătească contravaloarea bănească, fie că acest uh, conținut a fost uh, oferit pe un suport concret, tangibil sau indiferent de cine a provocat evitarea sau rezilierea. După părerea mea, aplicarea acestei reguli este foarte neclară în multe cazuri cotidiene. De exemplu, nu e clar dacă um, un suport concret, un suport tangibil poate să fie returnat sau trebuie să fie păstrat, dacă clientul are obligația de a nu-l mai utiliza pe viitor de asemenea, în practică e foarte greu de spus ce a economisit consumatorul când a uh, descărcat o aplicație sau un joc digital sau muzică. Nu vă pot spune. De asemenea, mă întreb dacă este o regulă corectă să se spună că consumatorul trebuie să poată să plătească ă, valoarea bănească, chiar dacă ar putea să returneze bunul digital care este încă sigilat. În acest caz, consumatorul nu ar trebui să plătească și se mai poate retrage, ar trebui să se aplice regulile simil, reguli similare în capitolul privind restituirea și trebuie să ținem cont de faptul că astăzi, în multe cazuri, vânzătorii oferă conținut digital în cadrul uh, schemelor de uh, management digital ca să blocheze uzul viitor al conținutului digital. Soluțiile depind de decizii politice aici. Însă, cu siguranță, trebuie să uh, acordăm atenție diferitelor cazuri. Trebuie să ținem cont de faptul că în unele cazuri clientul nu a utilizat conținutul digital și nici nu îl va utiliza. Este exemplul uh, mediilor de stocare digitale încă sigilate. Sunt cazuri în care clientul a utilizat conținutul digital, dar nu-l mai poate utiliza pe viitor și cazuri în care nu se poate afla dacă clientul va, continu va continua sau nu să utilizeze conținutul digital. Mai ales acest caz este greu de uh, rezolvat și va trebui luată o decizie politică. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, pentru că nu mai avem timp aproape deloc, clauza privind flexibilitatea. Clauza aceasta a fost mult criticată și mă refer la articolul 176 din propunerea care spune că orice obligație de returnare sau de plată în acest capitol poate fi modificată în așa măsură încât uh, să se ajungă la o inechitate majoră, ținându-se cont mai ales de uh, faptul că partea respectivă nu cunoștea uh, motivul evitării sau rezilierii. Aici cred eu că se pot crea uh, anumite aspecte de nesiguranță. În orice caz, este imposibil să redactezi o lege privind restituirea fără flexibilitate. Eu cred că flexibilitatea trebuie să fie menținută, dar să se limiteze la cazuri cu adevărat excepționale. Ar mai fi foarte multe de spus, din păcate nu mai avem timp. Mulțumesc pentru atenție. Vielen herzlichen Dank, Frau Professorin Wenderhorst. Dann kommen wir jetzt zu Herrn Professor Antoni. Mulțumesc foarte mult, doamnă profesor Wenderhorst. Vă dăm acum cuvântul domnului profesor Antoni Vache. Aveți cuvântul. Bună dimineața, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, domnilor și domnilor. Mă voi concentra pe problemele cele mai controversate din uh, capitolul 18 al uh, um, LCV, cele referitoare la uh, perioada de prescripție. În primul rând, trebuie să decidem care este sfera de aplicare a LCV. Acest uh, legislație se ocupă doar de vânzări, însă există anumite capitole care pot fi incluse în orice parte de obligația oricărui uh, cod uh, civil. E vorba de interpretarea uh, contractului, de term- ce înseamnă termeni corecți și așa mai departe. Problema prescripției este prevăzută în capitolul 18, ultimul capitol. Niciuna dintre prevederile sale nu se referă la vânzător și cumpărător. Există părți, există persoane, există uh, debitor și creditor. toate aceste concepte sunt menționate acolo, însă nu se vorbește deloc despre vânzător și cumpărător. În plus, există prevederi referitoare la prescripția um, vătămărilor sau prejudiciilor personale. Prejudiciile personale nu trebuie să fie neapărat uh, asociate vânzărilor. Trebuie să decidem dacă aceste reguli se aplică oricărei obligații, indiferent dacă ea uh, apare ca urmare a unui contract de vânzare sau dacă trebuie să se limiteze la vânzare. Regulamentul actual, propunerea actuală nu uh, este foarte clară în acest sens. LCV urmează, um, în general, cadrul comun de referință și anumite prevederi au fost uh, trecute cu vederea sau modificate. În această modificare a regulilor din cadrul comun de referință, Uh, nu s-au înregistrat întotdeauna succese. Există mai multe probleme cu acest regulament. Ultima chestiune de natură generală privește anumite dificultăți uh, pe care le-am întâlnit în analiza definițiilor. Problema medierii, de exemplu, este una dintre acestea. S-a copiat doar uh, ce se spune în directivă cu privire la mediere, dar alte concepte uh, cruciale, uh, de exemplu începutul procedurilor judiciare, recunoașterea, negocierile, drepturile uh, asociate nu sunt definite. În uh, cazul uh, PECL, problema principală uh, la care se referea prescripția era solicitarea. Solicitarea a fost definită ca dreptul de îndeplinire a unei obligații. LCV spune mai mult sau mai puțin același lucru, însă adaugă dreptul de a implementa Uh, îndeplinirea unei obligații, de impune îndeplinirea unei obligații. Articolul 184, mă iertați, spune vorbitorul, articolul 178, se referă nu doar la uh, dreptul de a impune îndeplinirea unei obligații, ci uh, orice drept uh, conex acestui drept. Ce înseamnă drept conex? Pentru că acest concept de ancillary right nu este definit. O interpretare ar fi că acest drept conex înseamnă și dreptul de a impune respectarea unei obligații, de exemplu obligația de a plăti dobândă. Însă, dacă este așa, nu are niciun sens să spunem uh, dreptul de a uh, impune uh, îndeplinirea unei obligații și orice drept conex. Am putea spune că uh, dreptul conex poate însemna orice alt drept, altul decât cel de a impune îndeplinirea unei obligații. În ceea ce privește uh, neîndeplinirea, dacă citiți articolul 185.1, veți constata că acesta nu este niciodată supus uh, prescripției. Dacă ne gândim la reducerea prețului, acesta poate fi interpretat și ca un drept de a uh, impune uh, respectarea obligației, ca și uh, dreptul de a uh, recupera excesul de preț, prețul excesiv, conform articolului 120. În cazul terminării contractului, putem spune următoarele lucruri. Terminarea depinde uneori de um, um, un preaviz care trebuie să se dea într-un interval de timp uh, rezonabil. Și mă gândesc acum la articolul 119 138. Termenul uh, rezonabil este uneori și termenul care uh, se referă la perioada de prescripție, însă uneori nu este necesar preavizul. 119.2b și 139.3 sunt articolele care vorbesc despre acel lucru, acest lucru. Și nu știm ce se întâmplă dacă uh, terminarea contractului este sau nu supusă uh, perioadei de prescripție. Deci acest, acest concept al drepturilor conexe trebuie să fie definit. Să vedem dacă ele uh, se referă la alte drepturi decât cele de a implementa dreptul um, de a, de a, de a uh, vedea îndeplinită obligație. În legătură cu uh, prescripția, există două perioade, una scurtă de 2 ani, cea lungă de 10 ani și încă o perioadă de uh, 50 de ani care se referă la prejudicii de natură personală, însă nu știm căror uh, cereri sau căror drepturi se aplică fiecare dintre aceste perioade prevederile um, actului nu spun nimic în acest sens. Desigur, nu putem uh, accepta să existe două perioade generale de prescripție, două termene generale de prescripție. Unul dintre cele două termene trebuie să fie cel general și celălalt să fie de natură specială. În cadrul actual de referință uh, există o anumită uh, perioadă, putem spune că perioada de 2 ani uh, este cea generală, dar nu știm căror solicitări se aplică perioada de 10 ani. O altă variantă, o altă posibilitate ar fi ca perioada de 10 ani să nu reprezintă o perioadă de prescripție, ci, ci uh, o perioadă de oprire a uh, validității prevederilor, însă trebuie să spunem că LCV nu prevede o astfel de perioadă după care uh, prevederile să uh, nu mai fie valabile. Perioada de prescripție începe oricum după informarea debitorului. Perioadele de, exte- de uh, prelungire um, uh, sunt doar dacă există, există doar dacă există și temeiuri pentru amânare, amânarea uh, procedurilor. În privința suspendărilor, putem spune că momentul începerii procedurilor reprezintă un temei suficient. Dar conceptul de începere a procedurilor nu a fost definit. Chiar dacă în majoritatea sistemelor judiciare europene procedurile judecătorești reprezintă un temei pentru reînnoire sau pentru întreruperea perioadei de prescripție, LCV urmează linia mai modernă a considerării acestei, uh, aceast, acest începere a procedurii ca un temei suficient pentru suspendare. Trebuie să ne gândim, să analizăm dacă toate procedurile judiciare trebuie să ducă la suspendare. Întrebarea este dacă punerea în aplicare presupun că e vorba de un caz în care suspendarea este mai potrivită decât uh, reînnoirea. Există un uh, temei aparent pentru suspendare în articolul 186. Mă iertați, spune vorbitorul, 181 este articolul la care mă referam. Alineatul 2 spune când se încheie procedurile în ultimele șase luni ale perioadei de prescripție fără o decizie pe fond, um, decizia nu expiră decât uh, după trecerea perioadei de șase luni. Când se încheie procedurile fără o decizie pe fond, acest lucru poate uh, fi cauzat de abandonarea creanței de către creditor, renunțarea la ea. Întrebarea este de ce această uh, renunțare um, trebuie să fie um, tratată ca și cum uh, solicitarea ar fi fost uh, depusă la un tribunal, la o instanță competentă. Și de ce trebuie să treacă cele șase luni? Se pare că nu e vorba de suspendare, ci de o amânare pentru că perioada de prescripție se extinde cu șase luni. În opinia mea, există un temei lipsă pentru suspendare, e vorba de uh, un obstacol care nu poate fi controlat de creditor. Din acest motiv, uh, considerăm că acesta trebuie să fie considerat un temei suficient pentru suspendare. temeiurile pentru amânare uh, bazate pe incapacitate de îndeplinire obligațiilor uh, sunt unilaterale. Ele afectează doar debitorul care nu este reprezentat, care nu are reprezentant. Întrebarea este de ce să fie, de ce trebuie să fie unilateral și nu bilateral? Uh, nu există niciun motiv întemeiat pentru a limita uh, um, acest lucru la una dintre părțile implicate în contract. În privința uh, perioadei maxime, considerentul 26 al uh, LCV face diferența între perioada de prescripție și și, uh, și eliminare. Nu există, după cum am spus, o regulă de uh, oprire a um, validității prevederilor. Articolul 183 nu are această perioadă, iar 186 permite um, scurtarea sau prelungirea ambelor perioade de prescripție. Însă, această um, posibilitate de a extinde sau scurta perioadele nu uh, sunt conforme regulii long stop. Pe uh, perioada, uh, în perioada scurtă uh, trebuie să existe o recunoaștere. Dacă nu au fost informat, uh, nu au fost informate părțile, nu poate începe perioada de prescripție. În ceea ce privește renoirea perioadei de prescripție, Cred că trebuie să reanalizăm uh, acest subiect, să ne gândim la uh, solicitarea privind uh, prejudiciile personale de 30 de ani, conform LCV. Dacă după un an debitorul recunoaște existența dreptului respectiv și dacă se face o rănoire, atunci se aplică doar perioada scurtă de 2 ani. Deci, în practică, perioada de uh, 30 de ani a început la acel moment pe care l-am precizat în exemplul meu. În ceea ce privește efectele um, prescrierii, există o problemă cu amestecarea acestora. Există un efect, uh, o consecință slabă când debitorul poate refuza îndeplinirea obligațiilor și un efect uh, mai uh, puternic atunci când anumite um, căi de atac sau uh, modul în care se pot repara prejudiciile dispar. Cam atâta despre efecte. În ceea ce privește autonomia părților, nu este clar care este sfera de aplicare a autonomiei părților, pentru că articolul precizează in particular, adică în special, și nu știm dacă această formulare uh, este menită cu rol de uh, exemplu sau dacă um, are ca scop sublinierea uh, părții care urmează. Nu se știe dacă se vizează uh, Um, înlocuirea perioadei de uh, suspendare cu una de reînnoire sau dacă e vorba de temeiurile pentru suspendare sau pentru amânare. Este destul de uh, neclar, pentru că există o regulă care spune că dacă că într-un contract între un uh, vânzător și un consumator, acest articol nu se poate aplica nici comerciantului, nici consumatorului și după aceea se spune că părțile se bucură de autonomie maximă uh, în privința introducerii modificărilor. Și se spune că această prevedere uh, nu, de la această derogare, prevedere nu se poate face derogare de către părți. Am uh, subliniat mai multe chestiuni controversate. În uh, opinia mea, formularea LCV este nesatisfăcătoare la ora actuală. PEC-ul, indiferent dacă ne place sau nu uh, acest lucru, oferă un sistem consecvent de reguli privind prescripția. Dacă adoptăm aceste reguli uh, de SFR, cred că am uh, alege soluția mai bună. Vă mulțumesc! Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Mulțumesc foarte mult, uh, domnule profesor. Comisia? Da, mulțumesc. Dat fiind timpul foarte scurt, am să fiu concis, am să încep cu ultima afirmație a domnului Wacker. A fost o prezentare foarte uh, amplă, de aceea aș vrea să mă refer numai la punctele referitoare la uh, termene și uh, perioade de prescriere. Acestea sunt reglementate de legislația comunitară. În directiva 9944 nu avem o uh, perioadă de prescriere în acea directivă, ci doar o perioadă de garanție de 2 ani în care poate fi uh, dovedit un uh, defect, iar această perioadă de timp poate fi prelungită. Știu că există două termene, de fapt, unul mai îndelungat și celălalt mai scurt dar în cazul uh, legislației europene comune privind vânzările, nu am uh, adoptat această abordare cu două termene. Am încercat să ne raportăm la legislațiile naționale care prevăd numai această perioadă scurtă de garanție și nu au a, o perioadă, nu au un termen general de prescriere îndelungat. În practică, sistemele noastre sunt uh, similare cu PECL și DCFR. Au același obiective. În unele cazuri, depinde, există o perioadă de 3 ani de garantare în care poate interveni suspendarea dacă există sau sunt uh, suspiciuni că ar putea să existe defecte la produsele achiziționate. Deci această perioadă începe să decurgă din momentul livrării și perioada uh, definită de noi este de 3 ani. Am putea însă să avem și un termen mai scurt, însă termenul maxim este de 10 ani. Rezultatul este însă același, indiferent de durata acestor ă, termene. De ce am ales însă ca punctul de pornire, de început al acestei perioade să fie momentul livrării? Pentru că toate modelele legislative din Europa uh, merg pe această idee. Cel mai modern uh, sistem uh, în acest sens este în vigoare în Franța din 2005 și există o tendință la nivel internațional de a urma această linie în al doilea rând, există precedent în legislația europeană care presupune că termenul de garanție începe să, decurg, să curgă din momentul uh, livrării. Acest uh, lucru permite oferirea unui termen destul de scurt pentru că perioada de 2 ani este cea uh, clasică în vigoare în uh, statele membre. Dacă avem un punct de plecare, un punct de început subiectiv, se presupune că consumatorul nu cunoaște perioada de garanție. Acest lucru este improbabil, este posibil, dar trebuie ca uh, să existe un termen în care uh, orice obligație să expire și acest termen uh, de, este de 10 ani. Se supraestimează importanța acestui termen în dezbaterea publică, pentru că până la urmă cumpărătorul dispune de 10 ani pentru a uh, se folosi de uh, pentru a utiliza drepturile sale. Acest termen însă este un termen subiectiv și dacă s-a încheiat perioada de garanție, își pierde uh, valabilitatea și uh, termenul general de 10 ani, așa cum se spune în articolul, articolul 185. În practică, important este termenul de 2 ani de garantare. Termenul de 2 ani decurge din luarea la cunoștință sau din presupusa luare la cunoștință de către cumpărător că există un defect. În general, această perioadă este de șase săptămâni după achiziție, pentru că este o perioadă suficientă în care consumatorul poate să-și dea seama de un eventual defect. În practică este deci important să existe o garanție, un termen de garanție de 2 ani. Să ne imaginăm că de dragul uh, discuției că cumpărătorul nu își dă seama că există un defect timp de 8 ani. E puțin probabil, dar de dragul uh, argumentului, haideți să ne imaginăm că după acești 8 ani, defectul respectiv este identificat și uh, se constată că exista deja de 8 ani. Iată în ce condiții acel termen de 10 ani care garantează certitudinea juridică ar căpăta importanță, dar trebuie să recunoaștem că este un caz foarte puțin probabil. În ceea ce privește prezentarea doamnei uh, Vanderhorst, uh, ea critică o serie de aspecte foarte importante. Articolul 7, uh, capitolul 17, de fapt. și de ce acesta nu corespunde drepturilor de restituire din alte texte de lege. Am să vă explic de ce Comisia a ales această abordare a dreptului comun al uh, vânzărilor. De fapt, în practică, am ales două modele de reglementare diferite, pentru că, în primul rând, uh, restituirea provine din uh, cadrul uh, de reglementare comun și trebuia tratat separat pentru că există uh, o regulă de armonizare care a fost preluată de toate statele membre. În plan material, și doamna Vanderhorst sublinează acest lucru, există o diferență foarte clară între retragere pentru care există un drept de retragere fără motiv, deci chiar dacă nu există un defect, consumatorul poate să se retragă din relația contractuală pentru că Există dispoziții în acest sens, însă în cazul litigiilor, retragerea se poate face din cauza unor uh, erori de uh, comportament al vânzătorului. În al doilea uh, rând, de ce ne-am limitat la capitolul 17, când am fi putut să preluăm uh, modelul uh, de cadrului comun de referință. În propunerea noastră am vrut să ne limităm la lucrurile importante din punctul de vedere al din punctul de vedere al restituirii în caz de retragere. De aceea am decis să avem o reglementare scurtă, concisă și precisă. Pe de altă parte, doamna Wenderhorst uh, susține că dreptul de înregistrare sau dreptul de restituire ne conduce către o dilemă. Este de înțeles, uh, pe o parte, acest lucru, însă noi a trebuit să garantăm uh, dreptatea, justiția în cazuri, în tot felul de cazuri individuale și facem acest uh, uh, lucru prin articolul 174 și 176. Uh, Aceste clauze specifice garantează echitatea în cazuri individuale. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări, dragi colegi, doamna Tain. Da, înainte de toate aș vrea să mulțumesc celor doi oratori pentru prezentările lor foarte cuprinzătoare și detaliate. Dacă îmi permiteți, am să reiau câteva puncte esențiale. Ei s-au concentrat uh, în primul rând asupra criticilor uh, doamna Vanderhorst în ceea ce privește distribuirea riscurilor, dar ceea ce am auzit nu mi se pare foarte grav, repartizarea riscurilor între cumpărător și vânzător, este întotdeauna puțin arbitrară, dar trebuie ca cele două părți să nu se găsească într-o situație dezechilibrată. Nu trebuie ca unul dintre, una dintre părți să fie favorizată în defavoarea celeilalte. În ceea ce privește expunerea celui de-al doilea orator, el s-a referit la termenul de prescriere care decurge din momentul depunerii unei solicitări. Există în prezent două sisteme care se aplică. Și nu știu dacă um, este cazul ca statele membre să se gândească dacă să elimine unul din cele două termene. Cu acest, aceste dezbateri nu uh, sunt de o importanță atât de mare încât să pună piedici în calea adoptării acestei legislații. Acum mă adresez ambilor oratori. Astăzi ați uh, venit aici cu opinia dumneavoastră academică. Și vreau să vă întreb dacă toți colegii dumneavoastră universitari eh, sau toți colegii din mediul academic împărtășesc eh, viziunea dumneavoastră. În numele cui din eh, lumea universitară ați venit în fața noastră cu aceste opinii? Eu am o experiență practică Și știu că atunci când uh, prezentăm unor uh, universitari o anumită problemă, ei vor veni întotdeauna cu uh, critici și vor găsi întotdeauna nod în papură. Se vor agăța de detalii pentru a critica. Știu că și în Germania suntem predispuși la astfel de atitudini. Dacă vom continua în acest fel, dacă vom continua să examinăm cu lupa fiecare alineat, nu vom putea face progrese. De aceea, de acum încolo mă aștept cu groază să uh, se depună mii de amendamente pentru că colegii noștri vor uh, veni cu uh, amendamente foarte numeroase provenind din opiniile emise de mediile universitare din statele lor. Până la urmă, s-ar putea să ajungem în fața Curții Europene de Justiție cu această legislație De aceea nu cred că este cazul ca să repunem în uh, cauză această legislație pentru că în acest fel nu vom ajunge nicăieri. Mulțumesc, este ultimul uh, atelier, spune domnul președinte, pe această temă, după care vom avea schimburi de vederi cu parlamentele naționale, vom uh, avea schimburi de documente și vom uh, vota acest, acest document, această propunere. Nu mediul universitar va face acest lucru, ci noi, politicienii. Acel termen general de 10 ani se referă, după cum am văzut, la cazuri foarte rare, dar a declanșat o dezbatere politică amplă. De ce n-am putea, în acest caz, să reducem acel termen de la 10 la 4 ani sau altă perioadă, orice alegere Uh, politică este bună și nu trebuie neapărat să facă obiectul unei reglementări. Doamna Wendelhorst. Tragen habe, war keine Professorenmeinung, äh, hätte ich ein... Mulțumesc, vreau să-i spun uh, doamnei Tain că aici nu am prezentat uh, doar opinia unui profesor. O prelegere universitară ar fi prezentată cu totul altfel. Am avut multe discuții cu uh, practicieni din sector și am uh, tras concluzii de pe urma acestor discuții. Fac parte și dintr-un uh, grup de lucru format tot din practicieni. Așadar, nu pot să concep să se spună că nu contează ce regulă se alege, pentru că până la urmă va trebui să fie aplicată și dacă nu reușim să reglementăm cele mai simple cazuri, cum este cel al descărcării unei aplicații sau de muzică luată de pe internet, atunci cumpărarea unui frigider sau unei mașini de spălat uh, cu defect uh, care se care este instalată la client. Uh, nu știu ce să vă zic, dacă nici acestea simple nu le rezolvăm, uh, nu știu ce putem face cu restul. Aveți cuvântul, domnule profesor. Da, uh, ne putem gândi că e vorba de două perspective, una obiectivă, una subiectivă. După cum v-am spus, nu există o regulă a unei pauze îndelungate în contract în uh, legislația comună europeană privind vânzarea sunt încurajate părțile să uh, prelungească perioada. Dacă legislația europeană comună a vânzărilor se ocupă de vânzări și punctul principal este neconformitatea, Există o regulă mai simplă în uh, directiva privind serviciul uh, pentru consumatori, conform căreia prescrierea se produce la 2 ani de la livrare. Dacă nu, am putea să ne dăm seama că, de exemplu, vânzătorul descoperă după 8 ani că mașina avea un defect de la început 8 ani. 8 ani plus 2 ani sau 10 ani e perioada maximă sau părțile au modificat perioada și au prelungit-o la 30 de ani. Până la urmă, ideea în practică și nu doar în universități este foarte importantă și cred că merită clarificare. Foarte bine, mulțumesc foarte mult uh, celor doi uh, invitați. Doresc să-l salut și pe uh, Ministrul Economiei, Industriei și Turismului din Cipru. Domnul Silichiotis se ocupă de mai multe dosare care ne privesc, de care ne ocupăm constant, și anume proprietatea intelectuală, dreptul social. Ieri a fost alături de noi ministrul justiției și deci vă vom da cuvântul ca să ne prezentați programul președinției cipriote. Aveți cuvântul, domnul Silichiotis. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, Domnilor vicepreședinți, stimați membri ai Comisiei Jurii, prezența mea astăzi în Parlamentul European și la Comisia Jurii în special ține de o practică ă, stabilită și anume prezentarea de către Consiliu a priorităților pentru următoarele șase luni. Așadar, în dosarele legate de proprietatea intelectuală și de uh, practica obișnuită. Însă eu doresc aici să vă arăt respectul meu față de Parlamentul European și față de rolul pe care acesta îl joacă ca Uniunea Europeană să devină democratică, ca să se apropie de cetățeni și să îi asculte. De altfel, principalul mesaj al președinției cipriote este o Europa mai bună pentru cetățeni. De la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, competențele Parlamentului European au fost extinse în uh, ceea ce privește calitatea de co-legislator alături de Consiliu. Noi dorim să cooperăm cât mai strâns cu Parlamentul European ca să promovăm uh, dosarele cele mai importante în al doilea semestru din 2012 în domeniul drepturilor de autor și în domeniul dreptului societăților. Și aș dori să vă prezint aici politicile noastre fundamentale și dosarele de care ne vom ocupa în următoarele șase luni. Însă, înainte de a trece la prezentarea priorităților președinției cipriote, aș dori să-i felicit pe toți membrii comisiei și pe reprezentanții Comisiei Europene, de asemenea și președințiile anterioare, poloneză și daneză, în legătură cu toate inițiativele legislative și mai ales în legătură cu acordul obținut pe tema brevetelor europene, un acord care a fost dezbătut timp de zeci de ani. În ceea ce privește strategia 2020, se acordă o deosebită importanță modernizării cadrului juridic privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală în Uniunea Europeană. Aceasta este o condiție sine qua non pentru a consolida competitivitatea și inovarea în Uniunea Europeană. Obiectivul Uniunii Europene este să uh, se realizeze o piață unică a drepturilor de proprietate intelectuală. Președinția uh, din trio, președinția poloneză și cea daneză au colaborat cu dumneavoastră și cu Comisia Europeană ca să uh, adopte propuneri referitoare la modificarea directivei 2616 uh, cu privire la protecția drepturilor de autor și de asemenea s-a încredițat uh, OHIM o listă de responsabilități uh, legate de punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv o reuniune a Observatorului European de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală cu reprezentanți din sectorul public și privat. În al treilea rând, propunerea de e, directivă a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la utilizarea anumitor opere orfane. De altfel, pentru președinția cipriotă este prioritar să se creeze un pachet important și anume pachetul ce ține de brevetele europene. Vom munci din răsputeri pentru ca statele membre să fie gata să cosemneze acordul privind Curtea Europeană a Brevetelor în cadrul Consiliului Concurenței din luna octombrie. Însă această semnare nu se poate întâmpla dacă nu ducem la bun sfârșit aceste două texte privind aceste două regulamente. În ciuda progreselor făcute, în ceea ce privește uh, sediul Curții Europene a Brevetelor, articolele 6 și 8 din regulamentul privind cooperarea consolidată în cadrul uh, creării unui regim unic de protecție a brevetelor au dus la întârzieri în privința adoptării acestui pachet. Este important de notat că Consiliul nu și-a încheiat consultările anterioare și a decis Înainte de a realiza aceste consultări interne, să organizeze o dezbatere cu dumneavoastră și de aceea vreau să vă mulțumesc pentru că ați amânat votul pe acest dosar uh, la plenară, pentru că astfel vom avea suficient timp să desfășurăm consultări între cele două brațe ale legislativului european. Am certitudinea că pentru noi toți este clar faptul că uh, acest acord între șefii de state și de guverne se află într-un echilibru delicat și că este un gest neobișnuit ce se întâmplă și nu trebuie să se creeze un precedent. Însă, subiectul merită să ne îndepărtăm ușor de la procedura noastră obișnuită, pentru că e un subiect foarte important. Am reușit să-l obținem după aspre negocieri care au durat aproape 30 de ani. Avem certitudinea că putem să ne bazăm pe același spirit de cooperare din partea Parlamentului European ca să încheiem cât mai rapid acest dosar. Trebuie adoptat cadrul juridic pentru protecția brevetului unic european, iar astfel Uniunea Europeană va deveni un concurent de marcă pe scenă internațională în ceea ce privește cercetarea și tehnologia obiectivul președinției noastre este să ia măsurile indispensabile pentru a începe uh, chiar în 2014 uh, cele necesare. Mai este un aspect foarte important și anume gestionarea dreptului de proprietate intelectuală sub formă digitală sau sub alte forme, respectiv retribuirea beneficiarilor și accesul publicului. S-ar putea prevedea reguli unice comune cu privire la supraveghere, transparență și la controlul eficient al societăților de gestionare colectivă. Aceasta reprezintă o prioritate pentru președinția cipriotă. Avem intenția de a examina această propunere ce provine de la Comisie și care va fi publicată în 11 iulie. Această propunere, ca și uh, chestiunile legate de brevete, vor face obiectul a cinci reuniuni ale grupului de lucru specializat uh, din uh, luna septembrie până în decembrie. Modernizarea și uniformitatea regulilor privind mărcile comerciale europene reprezintă un alt dosar urgent. Trebuie să ținem cont de faptul că primul regulament a apărut în 1983, 93, mă scuzați, iar prima directivă a fost adoptată în 99 și de atunci Curtea Europeană a dezvoltat o jurisprudență foarte extinsă. De acum înainte ar fi cazul să facem și o revizuire a cadrului juridic în vigoare. Propunerile Comisiei privind revizuirea cadrului juridic uh, ce ține de mărcile comerciale europene ar trebui să fie prezentate la Consiliu în septembrie. Credem că aceste propuneri sunt deosebit de importante pentru că Modernizarea oficiilor naționale și procedurile ce decurg de aici vor permite consolidarea IMM-urilor și, la modul general, a economiei se va permite uh, aplicarea unui cadru juridic mai sigur și mai eficient. În cele din urmă, un alt subiect uh, important și el este poziția adoptată de Uniunea Europeană în cadrul uh, Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale. Considerăm că Uniunea Europeană joacă un rol important aici și are datoria de a orienta dezbaterea pentru a produce un nou drept la OMPI, într-un context juridic corect. Vom pune accentul pe noile condiții prevăzute în ceea ce privește protecția organizațiilor de radiodifuziune și de televiziune și, de asemenea, limitările și excepțiile privind persoanele cu deficiențe de vedere sau cu nevoi speciale legate de tipar. De aceea dorim să realizăm o coordonare a lucrărilor Uniunii Europene în cadrul reuniunilor grupului de lucru legat de drepturile de autor intelectuale. În ceea ce privește dreptul societăților și guvernarea uh, corporativă. Aici este vorba de niște condiții obligatorii ca să avem o economie modernă și dinamică. Modernizarea și perfecționarea vor permite ca aici să se creeze un mediu mai bun pentru întreprinderi, ceea ce va permite întreprinderilor să fie mai competitive și să contribuie și ele la creșterea economică dreptul societăților cu alte domenii ține și de informațiile contabile, de controlele contabile. Propunerea privind directiva contabilă are obiectivul de a simplifica, de a uh, permite comparația între uh, situațiile financiare și, de asemenea, o pregătire pentru taxa pe tranzacții financiare. Subiectul acesta a fost recunoscut ca fiind o obligație reglementară foarte importantă pentru întreprinderi. Simplificarea, reducerea acestor poveri administrative este indispensabilă pentru întreprinderile mici și mijlocii și trebuie de asemenea să asigurăm o transparență mai mare eh, legată de plățile realizate de întreprinderi în sectorul minelor și al exploatării forestiere. Doresc aici să mă refer la directiva privind situațiile financiare, la conturile anuale și conturile consolidate. Este o directivă care înlocuiește directiva contabilă 78 și 83. Uh, Acestea reprezintă priorități pentru președinția cipriotă și vom face tot ce putem ca să obținem un acord cu Parlamentul European. Credem că vom putea aici să reușim să ajungem la o adoptare în primă lectură. Sper că cunoașteți faptul că Consiliul este pentru introducerea unor reguli de transparență, mai ales în ceea ce privește întreprinderile europene care activează în domeniul exploatării minelor și al exploatării forestiere. Însă trebuie să găsim o formulă de compromis care să permită menținerea unui echilibru între nevoia de transparență și de competitivitate. Ne bucură cooperarea cu comisia dumneavoastră, cu raportorul domnul Lene, cu raportorii din umbră, cu toți uh, membrii pentru a uh, putea realiza un acord în primă lectură. Președinția cipriotă mai are și uh, prioritatea de a revizui controlele contabile ce au uh, drept obiectiv consolidarea pieței interne și de asemenea de a consolida încrederea în situațiile financiare. Aici este vorba de un element indispensabil, după cum s-a văzut, uh, din păcate, în criza financiară recentă. Așteptăm cu interes publicarea proiectului de raport al Comisiei dumneavoastră pe această temă în luna septembrie. În cele din urmă, în ceea ce privește propunerea uh, ce ține de statutul Fundației Europene, sunt de acord că fundațiile contribuie la binele societății europene și sunt în slujba cetățenilor europeni și trebuie să facă obiectul unor fonduri suplimentare. Propunerea de regulament ce ține de statutul fundației europene are drept, obiect, drept obiectiv crearea unei forme juridice unice pentru fundația europeană. Președinția cipriotă va coopera strâns cu comisia dumneavoastră ca să ajungem la obținerea de progrese în acest dosar deosebit de delicat. Doamnelor și domnilor, doresc să vă mulțumesc pentru cooperare, mai ales în domeniul operelor orfane, și aș dori și să vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebare. Da. Mulțumesc, domnule ministru. Într-adevăr, ați prezentat uh, o serie întreagă de teme foarte importante pentru noi. Sperăm să și obținem un acord în legătură cu ele, majoritatea. Unele sunt mai dificile decât altele și vor necesita negocieri foarte dificile. Doresc să ia cuvântul domnul Karim și domnul Masip. Uh, thank you, Chairman. Uh, may I firstly welcome... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i urez uh, domnului uh, ministru bun venit la comisia noastră de azi. Uh, ne încurajează faptul că um, um, și-a făcut timp atât de devreme să vină să se întâlnească cu noi. Vreau să mulțumesc de asemenea și președinției cipriote pentru că și-a trimis deja reprezentanții care s-au întâlnit cu mine și cu alți colegi de mei. Comisia noastră va merge săptămâna viitoare, cred, în Cipru. Domnule președinte, aștept cu nerăbdare interacțiunile care vor avea loc acolo. Uh, Domnule ministru, aș dori să vă adresez um, trei întrebări referitoare la chestiuni uh, despre care ați vorbit uh, puțin uh, în introducere. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Dar, având în vedere că acum, pe neașteptate, Uh, mai multe dosare au intrat uh, în, uh, în răspunderea președinției cipriote. Cum vedeți noastră evoluția dosarului privitor la audit? Credeți că veți reuși să ajungeți la un acord până la sfârșitul președinției cipriote și Domnule, domnule ministru, vreau să vă spun că raportul meu în privitor la mai bună, o mai bună legiferare va fi votat astăzi. Ceva mai târziu vom avea și o prezentare a primei evaluări de impact din Comisia Jurii după uh, intrarea în vigoare, uh, după uh, începerea funcționării Direcției Generale din cadrul Parlamentului pe această temă. temă. Doriți ca pe durata președinției noastre să stabiliți un mecanism um, care să studieze cât de mult s-a respectat acordul interinstituțional și în privința um, LCV, legislației europene în materie de vânzare este um, ceva ce ține mai mult de Ministrul Justiției, dar având în vedere că dumneavoastră aveți atribuții în materie comercială, uh, cum uh, vedeți dumneavoastră această propunere? Ce părere aveți despre ea? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul uh, Masetare, cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, președinției cipriote pentru că este reprezentată în această dimineață. Uh, După cum știți, eu sunt uh, în favoarea poziției cipriote. Cunosc uh, bine țara dumneavoastră, cunosc dificultățile cu care vă confruntați și uh, sunt convins că președinția dumneavoastră se va derula foarte bine, puteți conta pe mine, voi uh, lucra în strânsă cooperare cu dumneavoastră. Uh, Ați vorbit despre importanța drepturilor de autor. Colegul meu, domnul Karim, a vorbit despre valoarea de impact. Sunt uh, convins că acest subiect va fi uh, dezbătut uh, pe larg în această după-amiază, deci nu vreau să vorbesc prea mult despre el. Aș vrea totuși să spun că ați vorbit despre um, eforturile noastre în domeniul brevetelor. Um, s-au făcut eforturi în președințiile anterioare, dar, domnule ministru, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Cred că um, chestiunea legată de brevete uh, mai are puțin și eșuează. Sunt poziții foarte radicale pe care uh, le-au uh, pronunțat uh, guvernele statelor membre și nu toate aceste, uh, și aceste poziții nu sunt deloc satisfăcătoare în ceea ce mă privește. Eu sunt membru al acestei comisii um, de destul de multă vreme și um, știu că guvernele au uh, poziții foarte diferite, lucru care arată că de fapt nimeni nu știe în ce direcție ne îndreptăm. Acest lucru uh, a fost foarte clar la ultima reuniune Coreper. În ciuda spuselor uh, dumneavoastră referitoare la președințiile anterioare, dacă putem uh, face progrese la Consiliu, uh, eu v-aș propune să facem următorul lucru. Ciprul a arătat că stăpânește limba engleză foarte bine, folosiți engleza ca limbă prioritară, eu v-aș propune posibilitatea de a unifica uh, țările, de a le uni uh, și de a nu le marginaliza, uh, nu a marginaliza state precum Spania printr-o abordare axată pe limba engleză. Este un uh, dezastru total și cred că ar trebui să faceți ceva pentru a salva această directivă. Mulțumesc, domnul Sievca are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, și eu doresc uh, să vă mulțumesc pentru prezență, pentru că ați venit să vă întâlniți cu noi în această dimineață. Vă mulțumesc pentru că ați prezentat și prioritățile președinției cipriote. Voi continua ce a spus colegul uh, meu, domnul Masip. Aș vrea să vă rog să ne spuneți care este opinia dumneavoastră. Ce s-a întâmplat? Uh, atât uh, de mulți ani am lucrat la acest subiect. Președințiile precedente au făcut multe eforturi în acest sens. La fel și Parlamentul European. Cu toții am încercat să găsim o soluție rezonabilă. Și acum, la sfârșit, când ar trebui uh, să fim uh, pe final uh, și să creăm Tribunalul Brevetelor, să-i stabilim sediul, Consiliul vine cu decizii care sunt imposibil de acceptat pentru Parlamentul European. Și deja punem sub semnul întrebării dorința de a bunăvoința de a ajunge la un acord în primă lectură. Ne puteți uh, spune, domnule ministru, dacă cei care au votat uh, au înțeles foarte bine semnificația schimbărilor aduse? Vrem să înțelegem bine poziția Consiliului, pentru că ne aflăm într-o situație neliniștitoare, care uh, distruge toate eforturile de până acum în domeniul brevetului european. V-am fi foarte recunoscător dacă ne-ați putea furniza un răspuns. Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele. Îmi amintesc foarte bine discuțiile pe care le-am avut la trialogul de anul trecut pe marginea um, brevetelor. S-a vorbit uh, despre uh, acordul privind tribunalul pentru brevete și atunci am spus dorim să se îndeplinească articolul 118. Um, să existe niște reguli pentru acel tribunal. Apoi am spus, da, ok, atunci uh, trebuie să păstrăm articolele 6 până la 8. Nu uh, îmi pasă neapărat dacă s-au inclus sau nu aceste articole. Uh, nu mă interesează dacă ele sunt uh, sau nu necesare pentru uh, tribunalul privind patentele, dar uh, mă interesează dacă avem o regulă care să stea în picioare în fața Curții de Europene de Justiție. Dar dacă vrem să dacă vrem să fim ridicoli după 30 de ani de eforturi, atunci adoptăm un regulament pe care o să-l distrugă curtea um, printr-o primă sentință, să ne spună nu e acceptabilă această regulă. Situația nu este... Uh, situația acum este foarte dificilă. Șefii uh, de stat și de guvern uh, au luat o decizie la miezul nopții care se bate cap în cap cu propriile lor atribuții. Uh, E uh, greu să tai nodul gordian la miezul nopții și să încerci să ajungi la un acord în acele condiții, neținând cont de ani de zile de negocieri. Deci situația la care s-a ajuns este foarte complicată. Avem o problemă. Ce facem? Folosim șase până la opt sau anumite aspecte vizate în aceste articole pentru a avea un temei uh, juridic mai solid și apoi implicăm uh, Curtea de Justiție și uh, interpretarea sa, asta nu doreau statele membre, sau uh, lăsăm lucrurile așa cum sunt, caz în care nu avem un acord. Eu nu știu cum putem face progrese. Probabil că cel mai bine ar fi să discutăm acest aspect după vacanță, și să uh, le lăsăm experților noștri uh, timpul necesar pentru a reflecta asupra acestor chestiuni în timpul vacanței și să vină cu niște idei uh, bune în septembrie. Dar Parlamentul European dorește să se ajungă la un acord. Dacă dorim să fim constructivi, o vom face, dar nu o vom face cu prețul credibilității noastre și nu vom permite uh, să, adop- să se adopte uh, chestiuni care vor fi combătute de Curtea de Justiție. Domnul Lichtenberger și apoi domnul ministru. Mulțumesc foarte mult. Din păcate, nu am participat la dezbatere de la bun început, pentru că în același timp se derulează și Comisia pentru Transporturi și a trebuit să-mi prezint un aviz. Modul în care ați descris uh, disputa dovedește că situațiile au, că lucrurile au scăpat de sub control. În opinia mea, riscăm să avem un brevet european care nu-și merită numele și care să nu stea în picioare în fața Curții de Justiție Europene și care ar putea să fie implementat doar la nivel european. Eu consider că e de neconceput așa ceva. La nivel național, mă scuzați. Cred că e de neconceput așa ceva. Nu putem avea reguli lipsite de sens. Și nu cred că avem nici prea multe posibilități la dispoziție dacă Consiliul insistă asupra acestei abordări. Dacă Consiliul insistă, atunci uh, eu sunt foarte pesimistă. Nu știu cum vom ieși din această situație. Nu sunt de acord uh, deloc cu poziția guvernelor în uh, legătură cu acest subiect, pentru că pe mine mă interesează un brevet european autentic, care să-și merite numele, pentru că doar astfel el ne poate fi de ajutor. Trebuie să precizăm foarte clar că nu înțelegem ce face Consiliul. Are o abordare complet contraproductivă și sper că până la urmă Consiliul uh, va da dovadă de înțelepciune și uh, îmi va dovedi că mă înșel. Pentru că... Dar până la urmă am îndoieli în privința faptului că Consiliul va putea veni cu o soluție care să pună capăt acestei dileme. Eu uh, vreau să vă spun că nu e bine să facem ceva doar de dragul compromisului și să uh, spunem da cu jumătate de gură. Brevetul comunitar nu va fi demn de acest titlu decât dacă vor exista reguli clare și pe înțelesul tuturor. Orice creează incertitudine juridică, orice duce la uh, interpretări, între ce dă loc uh, pentru interpretări, uh, nu reprezintă o soluție pe care să o putem adopta. austriecii spun că nimic nu durează mai mult decât un compromis. Totuși, dacă alegem varianta de compromis și venim cu o soluție diluată, pe termen lung, compromisul va um, contraveni dorinței noastre de a înființa brevetul european și se va bate în cap în cap cu convenția. Acest lucru nu cred că ne va ajuta deloc. Nu putem avea uh, aceeași autoritate care să emită și să și controleze brevetele. Tocmai de aceea există în democrație principiul separării puterilor. De aceea există organisme de supraveghere care sunt diferite de cele care iau deciziile în niciun chip nu putem uh, accepta situația actuală, pentru că ea complică și mai mult lucrurile. În ceea ce privește separarea celor trei unități distincte, la început au existat foarte multe obiecții, această idee nu a fost considerată valabilă și uh, s-a considerat că n-ar trebui să existe departamente diferite. Însă, până la urmă, s-a mers pe această variantă cu trei unități. Și concluzia a fost că cu cât uh, sunt mai simple și mai directe lucrurile într-un anumit uh, stat, dacă într-un anumit stat uh, lucrurile sunt foarte clare, atunci se poate alege un anumit tip de brevet. Însă, dacă în alt stat există o abordare mai generală a um, situației, se poate opta pentru o altă variantă de brevet, astfel încât să nu poate fi eludat uh, în niciun fel, uh, eludat principiul fundamental. Singura um, cale de ieșire din uh, dilemă um, ține de uh, Consiliu oricum. Mulțumesc, doamna Victor, mare cuvântul. Herr Unschorande, och välkommen herr minister. Välkommen till Europaparlamentet. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim cu toții despre brevete și această chestiune ne preocupă mai mult decât oricare alta ar trebui să ne îndreptăm atenția către trecut pentru a înțelege viitorul. Ar trebui deci să facem un bilanț pentru a înțelege de unde provine această uniune de persoane care împărtășesc valori comune, de cetățeni care spun că nu ă, statele trebuie să se ă, apropie, ci ființele umane. Vorbim despre divizarea Curții de Justiție în trei entități diferite. Există, deci, constatarea că acesta nu este cel mai bun scenariu posibil. Știm, cunoaștem criticile aduse Parlamentului, care are un sediu la Strasburg și altul la Bruxelles. Și acum, iată, suntem uh, pe punctul de a lua o decizie similară în ceea ce privește uh, Curtea Europeană de Justiție. Totuși trebuie să recunoaștem că am făcut și progrese. Avem o propunere care favorizează întreprinderile mari, întreprinderile mici și mijlocii și acordă avantaje care așteaptă de 40 de ani această inițiativă. Am făcut deci progrese aici la Parlament. Putem fi mândri că am reușit în patru luni să redactăm trei rapoarte care au întrunit consensul. Faptul că Consiliul a reacționat diferit poate fi justificat de criză economică, de diferențele ideologice, dar trebuie să spunem că este un bun început. Este un început al unei noi ere. Consiliul de Ministri ar trebui să păstreze perspectiva unei Europe unite în diversitate. Trebuie să uh, eliminăm diferențele și să încurajăm încrederea, pentru că nu ne permitem în ziua de astăzi conflicte interinstituționale. Trebuie să mergem înainte și trebuie să fim mândri de progresele realizate. și de faptul că am reușit să creăm un popor european format din națiuni diferite. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul ministru. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este normal ca dezbaterea noastră să se refere la chestiunea brevetelor și la problema instanței pentru brevete. De aceea vreau să mulțumesc tuturor uh, eurodeputaților care au luat cuvântul și care au vorbit despre asta. Totuși, aș vrea să încep prin a răspunde celor spusă de domnul Lene. Suntem confruntați cu o situație dificilă, dar avem posibilitatea, uh, dat fiind, uh, dată fiind vacanța estivală, să lăsăm uh, serviciile juridice să analizeze problema și să vină cu soluții concrete. Nu am spus întâmplător în discursul meu inițial că uh, Nu este o procedură normală să facem acest lucru, dar nu putem renunța la uh, a, progresele deja înregistrate. Nu putem uh, renunța la toate aceste rezultate ale unor ani întregi de muncă. Aș vrea să vă spun în acest sens că președinția Consiliului va lucra împreună cu dumneavoastră pentru a merge mai departe pe această cale, pentru că este vorba de un aspect foarte important pentru Europa, pentru fiecare dintre noi. Și aș vrea să vă spun, așa cum spunea și doamna Wilström, că eforturile pe care le facem în calitate de președinție se îndreaptă către menținerea diversității în cadrul Uniunii Europene. Noi suntem o țară mică, dar suntem un bun mediator și putem contribui la o mai bună Europa pentru a avea mai multă Europa pe continent. Trebuie să intervenim ca mediatori atunci când situațiile și diferendele par insurmontabile. Înțelegem necesitatea de a lansa brevetul european, însă trebuie să recunoaștem că sunt încă probleme. Însă, vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru că a adus această dezbatere în plenară și ne-a dat posibilitatea să ajungem la compromisuri utile. În ceea ce privește celelalte probleme evocate, mai ales de domnul Karim, E vorba de problema evaluărilor de impact. Cred că avem de a face cu o problemă în legătură cu care președinția cipriotă își dorește să consolideze calitatea controlelor contabile și transparența informațiilor. Avem ca obiectiv uh, să facem uh, din aceste uh, două propuneri complementare o realitate prin colaborarea strânsă a Consiliului cu Comisia și Parlamentul, vom ajunge la o soluție pentru aceste propuneri, iar documentele elaborate de Parlament vor fi luate în considerație în cadrul elaborării acestor propuneri pe mai departe. În ceea ce privește controlele Este greu ca acest dosar să fie încheiat până la sfârșitul președinției noastre. Regulamentul și directiva trebuie să funcționeze în paralel. Acest lucru este esențial pentru întreprinderi, pentru Europa și ne vom strădui să promovăm aceste dosare. Iată ce vreau să vă spun uh, ca răspuns, domnule președinte, vă stau la dispoziție dacă mai există întrebări. Vă mulțumesc. Mai are cineva întrebări? Nu? Se pare că nu. Atunci mulțumim domnului ministru foarte cordial și vă doresc succes uh, dumneavoastră și președinției cipriote și vom face și noi tot posibilul pentru că acest uh, semestru cipriot să fie încununat de succes. Avem vot la ora 11 și de aceea până la ora 11 am să vă dau o scurtă pauză. Și nu uitați să veniți înapoi cu cartelele de vot. Aveți 5-10 minute pentru a le recupera dacă nu le aveți asupra dumneavoastră.

So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt 11 Uhr. Doamnelor și domnilor, este ora 11, așa că începem procedura de vot. Votăm mai întâi raportul domnului Karim. Domnul Karim, aveți uh, ceva de spus în legătură cu raportul? Sau putem trece direct la vot? Trecem la vot. Secretariatul mă informează că avem consens în sensul că putem vota în bloc propunerea uh, raportorului. Dacă sunt obiecții, se pare că nu. Atunci procedăm la votul în bloc asupra acestui aviz. In... Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? două abțineri. Felicitări, domnule Karim. Dosarul următor e vorba de raportul domnului Mezaroș, secretariatul nu îmi spune nimic uh, special, atunci votăm punct cu punct și începem ca de obicei. Adică n-am să număr abținerile, pentru amendamente, dar vom ține cont de acestea la votul final. Amendamentul 1. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 7 scrie aici, e o greșeală. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul, amendamentul 10. Pentru, împotrivă, se adoptă. 11. Pentru, împotrivă, se adoptă. 12. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, 2 împotrivă, majoritate se adoptă. 16 pentru, împotrivă se adoptă. 16 pentru, 17 pentru, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, se respinge. 26 pentru, împotrivă, se respinge 29 pentru, împotrivă, se respinge 30 pentru, împotrivă, se respinge 34 pentru, împotrivă, se adoptă 35 pentru, împotrivă, se respinge 36 pentru, împotrivă, se respinge. 39 pentru, împotrivă. Se respinge. Întregul aviz pentru, împotrivă. Abțineri. Două abțineri și restul sunt pentru, deci se adoptă. Trecem acum la al doilea raport, Mesaroș. Compromisul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă. Majoritatea e împotrivă la 14. 2. Pentru, împotrivă, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, se respinge. 19 pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, Împotrivă. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. 1 împotrivă. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Aceasta a fost majoritatea. Se respinge. 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, se adoptă. Întregul aviz, întregul raport pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă în unanimitate. Felicitări raportorului. Trecem acum la raportul colegului Țvievca. Dăm direct 5 a fost retras, 21 Stoianov pentru, împotrivă, încă o dată, pentru 21 Stoianov, împotrivă, a majoritatea se adoptă. 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Douăzeci și patru pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, se respinge. 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, 19, uh, 1 încă o dată, pentru, împotrivă, se adoptă. Da, a, colegul Rapca avea drept, colega Rapca avea dreptate. Deci, acum 19, Stoianov, pentru, împotrivă, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la 4 și pe 20 îl ignorăm, pentru, împotrivă, se adoptă. Și întregul aviz pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă în unanimitate felicitări raportorului. Și acum trecem la petiții, a, nu, la operele orfane. Operele orfane, doamna Geringer, vreți să luați cuvântul, vă rog. Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałam... Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să vă uh, prezint ultimele informații despre negocierile cu Consiliul și cu președinția care era daneză la vremea respectivă. Este vorba de utilizările permise ale operelor orfane. După cum știți, probabil am încheiat negocierile cu Consiliul în data de 6 iunie. Compromisul a fost adoptat în 14 iunie la Coreper, mai târziu, Comisia Europeană a decis să uh, completeze dosarul și la sfârșitul lunii iunie am primit și noi dosarul, așadar avem un document unic, uniform, foarte bun. Cred că compromisul pe care am reușit să îl uh, realizăm este unul foarte bun, deci vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru o abordare foarte bună și constructivă. Într-adevăr, ne-a ajutat foarte mult să uh, realizăm un text foarte bun și coerent și mă bucură foarte mult acest lucru. Practic, astăzi este ultima noastră dezbatere pe acest subiect, iar votul va avea loc la plenarea din septembrie. Astăzi voiam să vă rog să adoptați acest text de compromis, pentru că, după părerea mea, este un document foarte bun și foarte util și uh, am probe în acest sens pentru că am contactat și uh, biblioteci și arhive și mi-au spus că mi s-a spus că le convine foarte mult textul. Deci vă mulțumesc pentru sprijin. Doamna Lichtenberger. Da, da trebuie să vă spun că sunt deja dezamăgită de acest rezultat. Pentru că nu nu la asta ne-am așteptat și anume noi am dorit să se înlesnească accesul și să se poată utiliza operele orfane doar în condiții speciale. Când, dacă așa începe reforma uh, dreptului de proprietate intelectuală și la nivel european hotărâm că oricine poate să facă orice cu aceste opere, aș spune că înseamnă că nu avem o reglementare cu adevărat europeană. Știu că negocierile au fost dificile, știu că raportorul a pus totul la bătaie ca să ocrotească interesele Parlamentului European, însă, sincer, dacă Consiliul continuă să înainteze în acest sens, nu vom reuși să ne înțelegem, mai ales în ceea ce privește armonizarea excepțiilor. Trebuie să vă spun că sunt extrem de dezamăgită de modul în care Consiliul se ocupă de această chestiune. E adevărat că noi ne-am stabilit obiective ambițioase, însă e clar că nu le-am atins. Trebuie să recunoaștem. Mulțumesc! Mulțumesc! Astăzi nu trebuie să votăm formal, ci doar să ne reconsultăm conform articolului 70. Trebuie să transmitem uh, totul plenarei, în prima lectură. Doamna Geringer. Ja rozumiem pewne rozczarowanie. Înțeleg acest nivel de dezamăgire exprimat de verzi. Cu toate acestea, nu sunt de acord cu declarația că a fost un act legislativ foarte dificil. Din potrivă, mie mi se pare că simplifică mult situația pentru că deschidem posibilitatea de a se utiliza operele orfane care până acum n-ar fi putut fi utilizate. E un pas dificil, dar e un prim pas și a fost făcut. După negocieri dificile, sperăm să urmeze un nou val de negocieri mai simple. Eu sunt optimistă și cred că astăzi trebuie să spunem da acestui document și să uh, vedem cum merg lucrurile în practică. Voglio... Domnul Berlinger. Da, și eu doream să vă spun care e părerea mea aici. pentru că colega noastră, Lidia, a muncit foarte mult, dar uh, ne-a și dat senzația că niciodată nu vom reuși să ajungem la bun sfârșit. Rezultatul este că se merge la plenară și e totuși ceva. Dacă am ajunge la un vot în primă lectură, dacă Consiliul nu-și schimbă atitudinea, cum are uh, obiceiul să o facă, putem să uh, avem norme, standarde europene pentru operele orfane și este un lucru nou și nu e deloc de la sine înțeles. Trebuie să fim conștienți de faptul că în Europa nu se poate să faci pași mari înainte. Se fac pași mici și aceștia care poate în aparență nu sunt suficienți, aceștia ne ajută să mergem înainte. Poate că în statele mai avansate se poate avea în vedere o digitalizare a operelor orfane și posibilitatea de a le consulta online. Poate că aceasta ar fi o noutate. Sigur că nu suntem de acord în proporție de 100% cu aceste dispoziții. Înțeleg reținerile colegei, dar nu trebuie nici să trecem cu vederea toate aspectele pozitive. Vreau deci să o felicit pe Lidia pentru munca depusă, vreau să-i felicit pe toți cei care au avut o contribuție. Mulțumesc, doamna Tain. Ja, ich möchte auch nochmal uh, äh, bestätigen. Da, aș dori și eu să confirm în numele grupului liberal că negocierile au fost extrem de dificile. Au fost și foarte îndelungate au început cu un domeniu redus și apoi, de-a lungul lunilor care au trecut, au părut să se prelungească la nesfârșit. La fel s-a întâmplat și la trialog pe tema brevetelor și iată că până la urmă am avut niște rezultate bune. La fel pe tema parteneriatului public-privat, practic am reușit astfel ca bibliotecile și alte instituții să aibă posibilitatea, cu ajutorul sectorului privat, să uh, înceapă munca de digitalizare. Astăzi nici nu mai e atât de complicat să se facă acest lucru. Chiar la comisie s-a uh, făcut un proiect, unele uh, pentru filme este mai complicat, dar în ceea ce privește cărțile este mai simplu și sperăm să se digitalizeze totul iar uh, în ceea ce privește pe raportoare, vreau să spun că a ținut cont de toate aspectele diverse. Mulțumesc! Oui, moi je voudrais également au nom du da, în numele grupului PPE aș dori să-mi exprim uh, susținerea pentru doamna Geringer, care a făcut tot ce a putut ca să ajungă la un rezultat. Este un uh, rezultat obținut în urma unui consens și evident că nu poate mulțumi pe toată lumea întotdeauna, dar recunosc că este un pas pe care l-am făcut și deci cred că putem să îi uh, acordăm susținerea noastră. Mulțumesc, domnul Engström. Yes, I, I, like to express... Aș dori să-mi exprim dezamăgirea față de această directivă. Am uh, discutat cu reprezentanții bibliotecilor și sunt foarte nemulțumiți. Uh, s-ar putea ca această directivă să fie inutilizabilă sau inutilă. Dacă majoritatea este pentru a lăsa să ne scape această șansă, bine, voi fi și eu de acord, dar e trist pentru că, de fapt, nu vom contribui astfel la uh, punerea la dispoziția patrimoniului cultural comun european. E mare păcat, deci eu vreau să-i rog pe toți colegii să se gândească mai bine, să mergem poate la a doua lectură, pentru că nu ar fi rău. Deocamdată pur și simplu nu poate fi utilizat acest text. Bine, mulțumesc foarte mult. S-a îndeplinit articolul 17, uh, vom merge la plenară și uh, plenara va avea, ca de obicei, ultimul cuvânt de spus în legătură cu acest subiect. Trecem acum la punctul 22. Trecem la această scrisoare din partea Comisiei PETI. Dacă nu aveți obiecții, domnule Speroni, vă rog. Nu am uh, chiar o obiecție, dar uh, nu am găsit nimic în documentele pentru reuniune. Punctul 22 nu mm, era în dosar. Deci nu știu absolut deloc despre ce vorbim. E vorba de scrisoarea care ar fi trebuit să fie distribuită în uh, sală. Dacă nu va fost uh, distribuită, voi cere să vă fie transmisă ulterior. Dar credeam că deja a fost uh, trimisă tuturor pe e-mail. Domnule Speroni, uh, vă vom mai trimite o dată și votăm mai târziu, după amiază, dacă doriți, pe acest punct. Nu, am găsit-o. Nu era în dosar. Sau era în dosar, dar uh, uneori e destul de greu să găsești documentele. Uh, adecvate. Îmi retrag obiecțiunea, așadar. Mulțumesc. Dacă nu sunt uh, obiecții, suntem de acord cu uh, textul în formă actuală. Ajungem la temeiul juridic acum. Instituirea unui program de acțiune pentru domeniul vamal în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020. Domnul Fos are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În propunerea de regulament se vorbește despre un nou uh, program Fiscus 2014-2020 um, pentru um, program fiscal și VAMAL Fiscus. Programul precedent a fost uh, stabilit prin două acte legislative diferite. Parlamentul și Consiliul doreau să analizeze subiectul în mai și atunci conferința președinților a decis să aibă două rapoarte pe această temă. Consiliul a solicitat același lucru și acum Comisia dorește să aibă două abordări și două propuneri diferite. În iulie, IMCO va analiza temeiul juridic și propunerile în sine și uh, propunerea anterioară privitor la ambele subiecte se bazează pe articolul 33 și articolul articolul 104. Deci e vorba de articolul 33, cooperare vamală și 114, regulamentul uh, administrativ și uh, juridic pentru funcționarea pieței interne. Deci există ca obiective două regulamente importante. Articolele 33 și 114 reprezintă temeiul juridic uh, adecvat pentru propunerea inițială, fiscus, a Comisiei. Dat fiind textul nou, nu putem evalua în mod corect situația. Dar pot să vă spun că articolele 33 și 114 sunt relevante și pentru partea referitoare la văm și impozitare. Dat fiind uh, dată fiind propunerea anterioară, cred că va trebui să reanalizăm textul. Comisia noastră a răspuns Comisiei IMCO și a cerut timpul necesar pentru a analiza cele două propuneri. De aceea am decis să amânăm acest punct. Trecem la al doilea temei juridic, E vorba de uh, susținerea, de sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin Fondul European Agricol pentru dezvoltarea rurală. Tot domnul Vos se ocupă de acest lucru. E vorba de o propunere bazată pe articolul 42 și 43 al tratatului. Agri cere Comisiei Jurii să ia o poziție și cere să specifice temeiurile juridică, și anume articolele 42 și 43 alineatul 2. Agri nu contestă uh, valabilitatea temeiurilor juridice, cere doar o precizare. Articolul 42 se referă la aplicarea regulilor în materie de concurență și articolul 43 alinatul 2 reprezintă adevăratul temei juridic al unei uh, al politicii agricole comune. E vorba de un uh, caz pe care îl cunoaștem foarte bine, dat fiind regulamentul ordinar. Articolul Articolele nu uh, sunt, articolele avut în vedere nu uh, intră în licența propunerii comisiei pentru că um, nu este cazul. Trebuie să vă spun că articolele 42 și 43 punctul 2 reprezintă temeri juridice valide. Aveți obiecții? Nu. Dacă nu, foarte bine. Am uh, terminat și acest punct. Ajungem acum la punctul 38. Dar îl eliminăm și pe acesta și trecem la punctul 25. Îi dau cuvântul doamnei Lichtenberger. Decizia a fost amânată și uh, nu am putut uh, asculta um, poziția serviciului juridic, pentru că e vorba de politica uh, de pescuit și scutirile acordate, drogările pentru regiunile ultraperiferice. Putem vota data viitoare pe acest punct, dar cred că ar fi foarte interesant să auzim și opinia serviciului juridic pe această temă. E adevărat că e vorba de un subiect foarte complicat, dar uh, cred că ar fi bine să uh, auzim opinia serviciului juridic. Președintele, da, aș vrea să întreb serviciul juridic dacă ne poate uh, preciza opinia acum sau dacă lăsăm pe luna septembrie această intervenție. Serviciul juridic, poate că ar fi bine să lăsăm pe luna septembrie această discuție, pentru că până atunci vom fi înțeles și noi suficient de bine subiectul. Președintele, bine, așa vom face atunci. Dacă nu sunteți pregătiți să ne dați un răspuns acum, uh, îi propun domnului Lichtenberger să lăsăm acest subiect pentru luna septembrie. Pentru că serviciul juridic nu uh, ne poate răspunde acum. Trecem la 25. Nu uh, există nicio solicitare de intervenție, tot uh, ceea ce ne interesează este deja înscris. În această situație, când nu avem obiecții, putem presupune că am încheiat și acest punct. Am amânat subiectul legat de achizițiile publice, care nu mai este acum pe ordinea de zi. Raportul domnului uh, Baltazari a fost și el uh, amânat. Avem brevetele, dar nu avem încă un reprezentant al Consiliului. Șeful serviciului juridic și Consiliul trebuie să sosească pentru a putea discuta acest subiect și apoi putem uh, începe discuția. Restul subiectelor vor fi discutate în această după-amiază, deci până sosesc invitații noștri vom lua o pauză de un sfert de oră. Trebuie să votăm și pe marginea uh, ridicării imunității. Sunt doamna Windstorm. Nu, spune domnul președinte, trebuie să facem acest lucru cu, cu ușile închise. Avem și o audiere, audierea doamnei Langen, deci nu putem face acest lucru acum. Nu cred că mai putem analiza niciun punct de pe ordinea de zi la momentul de față. Eventual punctul 35. Dar nu știu dacă raportorii din umbră sunt în sală. Doamna Lichtenberger a rea acest raport. Dacă doriți, putem analiza acest punct și nu cred că ne va lua prea mult timp. Sunteți de acord, domnule Lichtenberger, să analizăm raportul dumneavoastră la punctul 35? Cred că îl putem rezolva foarte repede. Și de asemenea, 36. Am găsit în sfârșit un punct de pe de zi pe care îl putem analiza acum, așa că vom uh, face chiar acest lucru. Îi voi da cuvântul doamnei Lichtenberger. Știu că improvizăm puțin, dar uh, asta este. Da, e adevărat, avem foarte multe avize și rapoarte pe ordinea de zi și uh, e greu să știm toate punctele de pe ordinea de zi pe din afară. Dar um, acest uh, regulament acest punct reprezintă de fapt un aviz pe care îl dăm noi, îl pregătim noi. Trebuie să ne concentrăm în primul rând pe uh, rolul pe care îl joacă uh, textele legislative și uh, subiectele care trebuie discutate, de asemenea problema decisivă a răspunderii în cazul uh, accidentelor sau uh, consecințelor majore ale acestor activități. De aceea abordarea principală pentru care am optat a fost să mă acces pe foarte multă precizie. Am încercat în primul rând, să menținem amendamentul 2, care este foarte important. Trebuie să ne asigurăm de la bun început că dacă cineva primește un contract, trebuie să fie capabil să plătească în cazul în care se înregistrează daune. Deci trebuie să analizăm foarte bine situația de la bun început și care sunt diferențele de capacitate, pentru că uh, în uh, anumite situații am văzut că riscurile sunt foarte mari. Și dacă o firmă primește un contract și are uh, poziția sau asigurările, asigurarea necesară uh, pentru a face față pagubelor pe care ar trebui să le uh, plătească, atunci acest lucru e foarte important și trebuie confirmat. În al doilea rând, Trebuie să ne gândim la cele mai bune tehnologii disponibile pentru acest sector. Și trebuie să ne bazăm pe, pe ele, pe BAT-uri. Trebuie să ne gândim la aceste principii care trebuie să fie uh, de standarde cât mai înalte și uh, să ne asigurăm că nu uh, se aleg tehnologii vechi care au dus deja la consecințe negative. Există de asemenea problema solvabilității întreprinderilor, fiabilităților din punct de vedere financiar. Am uh, discutat aceste chestiuni în uh, câteva din amendamentele pe care le-am făcut. În Europa trebuie să ne asigurăm că în uh, zonele maritime delicate din punct de vedere ecologic um, protejăm natura, nu numai mediul marin, ci și uh, mediul de coastă. deoarece um, pagubele care au loc sunt, privesc sectorul pescuitului, dar și sectorul turismului. Și impactul este uh, dramatic în anumite situații. Menționez uh, zonele uh, marine protejate la care se referă directive specifice, directiva Habitat, eh, directiva pentru protecția păsărilor, pentru că mm, um, de multe ori nu se ține cont de legislația în domeniul, în domeniul mediului înconjurător. Și adesea au loc uh, pagube, se aduc prejudicii mediului și uh, nimeni nu dorește să plătească nota de plată. În primul rând, trebuie să amintim faptul că există obligații de protejare a mediului, că există răspunderi financiare și că trebuie să ținem cont de uh, toți acești factori de la bun început pentru a evita eventualele catastrofe. Um, știm foarte bine că au existat foarte multe accidente care au adus prejudicii importante unor state de coastă. Aceste state uh, s-au luptat uh, ani de zile pentru obținerea de compensații financiare. Cred că în Europa trebuie să um, acționăm preventiv și uh, chiar acest lucru am încercat să îl fac prin raportul meu. Acest aspect preventiv trebuie să se referă la mediu, dar și la finanțarea compensărilor eventualelor uh, daune, plate eventualelor daune. Mulțumesc, termenul limită este 9 iulie pentru depunerea amendamentelor 19 iulie, mă iertați, domnul președinte. Serviciul juridic este de față, de asemenea și Consiliul și voi da cuvântul unui Rapcai pentru punctul 38. Vă mulțumesc. Nu voi reveni asupra faptelor pentru că le cunoaștem deja foarte bine. Știm uh, foarte bine că președintele în exercițiu al Consiliului uh, din partea Ciprului a um, apărat poziția statelor membre. Eu nu am participat la dezbaterea respectivă. Um, a trebuit să um, trebuie să precizez că există um, chestiuni îndoielnice uh, din mai multe puncte de vedere care depășesc uh, problema brevetelor. În primul rând e vorba de uh, chestiuni concrete. Secretariatul a transmis în primul rând tuturor părților primul aviz al serviciului direct juridic ne putem uh, baza pe acesta fără uh, a uita această domnul Penera. La punctul 22c din concluzii, în scrisoarea de însoțire a domnului Penera, este foarte clar că suprimarea celor trei articole nu este în conformitate cu dreptul european. Nu este în conformitate cu articolul 118. Singurul temei juridic este singurul posibil și dacă eliminăm aceste trei articole, nu mai avem teme juridic, pentru că avem, de fapt, brevete cu o protecție unică și dacă articolele care prevăd această protecție unică sunt eliminate, atunci articolul 118 nu mai intră în calcul. Nu este prima dată când discutăm acest subiect. La Consiliu, la negocieri, am discutat acest punct și decizia șefilor de stat și de guvern nu a fost o decizie pe fond, ci o decizie o decizie de la centru. A fost singurul punct care a dus la amânări uh, succesive putem uh, spune că am avut noroc că n-au mai fost încă cinci uh, candidați suplimentari uh, la acest sediu, pentru că am fi avut opt acum în discuție. Deci toată această bătălie la centru, de fapt, toate aceste negocieri s-au purtat pe marginea unui punct pentru care Consiliul nu are competență. Putem um, fi demagogi și putem să spunem că Consiliul a reușit să iasă basma curată în ultima clipă, dar eu știu că um, dacă Consiliul spune ceva, noi trebuie să executăm. Deci, concret, uh, Consiliul, de fapt, nu este competent. În timpul uh, negocierilor, Consiliul nu ne-a spus niciodată că ar putea ajuta o astfel de inițiativă. Și din contră, noi am uh, adresat această întrebare Serviciului Juridic al Consiliului și am primit uh, o adresă din partea Serviciului Juridic al Consiliului adresată colegei Storm. La momentul respectiv eu eram raportor și deși uh, a fost împotriva dorinței mele politice, eu pot să vă spun că la negocieri s-au invocat toate argumentele, chiar și amendamentele colegilor noștri. Și am evocat această chestiune precisă. Am spus că la nivelul dreptului european nu este posibil să facem așa. Iar serviciul juridic al Consiliului a fost de acord cu noi chiar dacă a făcut-o pentru că nu s-a uh, implicat. Dar aceasta era poziția Consiliului, că avem dreptate. Dacă cei de la Consiliu își amintesc negocierile pe care le-am purtat, uh, or să vadă că, de fapt, nu eram... Uh, nu aveam poziții contrare. Nu e vorba de o decizie concretă, ci de o decizie care a fost luată în cadrul uh, unor răfuieli, unor negocieri interminabile. Consiliul ar trebui, de fapt, să uh, implementeze ceea ce au decis stații, uh, șefii statelor, uh, șefii de stat și de guvern. De ce nu o face? Cu toții ne spun că, de fapt, există o incompatibilitate cu dreptul european. Și că motivul este unul de bun simț, cât se poate de simplu. E vorba de un regulament care trebuie să reglementeze. Trebuie ca acest regulament să aibă și un conținut. Trebuie să vorbim despre ceea ce dorim să reglementăm. Dacă eliminăm însuși conținutul unui regulament, regulamentul își pierde efectele. Dar știm, de fapt, uh, care sunt, ce, ce zace în spatele acestor lucruri. Au venit uh, oameni cu uh, anumite argumente, noi uh, ținem uh, neapărat să ne certăm, Um, aș fi vrut uh, să nu trebuiască să spun acest lucru, dar cred că ar fi bine să să nu mai dăm chiar atâta importanță curții de justiție. Știm foarte bine opinia uh, ceși din uh, 2009-2010 s-a redactat un regulament la cererea Consiliului și s-a cerut atunci uh, Curții de Justiție să ne spună dacă sistemul juridic prevăzut în documentul Comisiei este compatibil cu dreptul european. Și Curtea de Justiție a spus că în legătură cu mai multe, că mai multe puncte sunt uh, că nu există uh, incompatibilitate. Și s-a Uh, Până la urmă s-a retras cazul de la CEJ și toată lumea a convenit că ar fi bine să recurgem la acest sistem uh, judiciar interstatal. Am făcut acest lucru și acum, prin acest regulament, se încearcă să ajungem să retragem competențe Curții de Justiție. Și tocmai acest lucru a fost criticat uh, în avizul Curții de Justiție. E vorba de o procedură curioasă din punct de vedere politic. Destul de bizară. Dacă anumite persoane din afara Uniunii Europene ar spune ceva, eu aș respecta opiniile lor. Dar dacă Constituția Europeană spune anumite lucruri, ia anumite poziții, indiferent dacă e vorba de Consiliul um, Uniunii Europene sau de Consiliul European, um, atunci uh, trebuie să vă spun că Parlamentul European are scopul de a apăra dreptul european, niciun caz de a-l încălca și uh, organul legislativ trebuie să intervină, în special dacă se dorește îndepărtarea uh, drepturilor curții de justiție care trebuie să apere tratatul. Trebuie să ne asigurăm că tratatele sunt respectate. Deci e cel puțin o procedură bizară din punct de politic. Și o ultimă chestiune despre care ar trebui să vorbim și mă refer, mă adresez acum domnului Penera, pentru că m-am ocupat de, acest subiect și am uh, analizat punctul 9. Uh, um, este foarte clar că un text nu este valabil din punct de vedere juridic decât dacă el uh, a fost uh, emis de organele competente. Um, plenara în cazul nostru și securitatea vorbitorilor e vorba de articolul 19 s-a uh, ajuns la un acord în acest sens și anume un text coerent al regulamentului a fost nu doar adoptat, dar avem și o scrisoare a Coreperului din 2 decembrie, o scrisoare prezentată în numele Consiliului, adresată președintelui Comisiei Jurii, în care se spune că dacă Parlamentul European decide um, reglementarea anexei ad literam, atunci Consiliul acceptă să ia o decizie identică. Întrebarea este dacă documentul formulat uh, astfel are vreo valoare. Eu înțeleg ce spune punctul 9, înțeleg uh, ce spune el din punct de vedere juridic, dar dacă nu așa stau lucrurile, eu cred că niciun fel de trialog uh, neoficial nu mai are valoare. Ce ar trebui să terminăm cu astfel de reuniuni. Coreperul a dat anumite asigurări în numele Consiliului. Nu Coreper, Coreperul nu a vorbit uh, în nume propriu, a vorbit și în numele Consiliului. Pentru că în scrisoare se spunea în limba engleză for the Council. După aceste asigurări pe care le-am primit, am votat cu toată încrederea și am reluat textul exact așa cum um, fusese el agreat. Uh, eu mi-am uh, retras propunerile pe care le făcusem ca raportor. Pentru uh, amendamentele colegilor care, pe care le-am considerat uh, bune, am spus, putem să renunțăm. Nu putem să renunțăm la aceste amendamente. am luat o decizie bazându-ne pe permise greșite. Dacă Consiliul ar fi eliminat acele trei puncte, atunci întregul compromis uh, era pus sub semnul întreb întrebării. Pentru că nu se putea spune, da, am convenit asupra tuturor chestiunilor, dar vom respecta uh, vom elimina cele trei puncte și le vom negocia separat. Deci, la momentul de față, nu am niciun fel de opțiune de negociere. Nu pot decât să sătesc comisia să-și mențină poziția și, dacă este cazul, să revenim la faza proiectului de raport cu amendamentele colegilor noștri. Va trebui să parcurgem aceste proceduri. Trebuie să adaug că în puținele discuții pe care le-am avut în ultima vreme și în acele discuții nu am abordat problema fondului pentru că refuz să o abordez, vreau să rămân la proceduri, trebuie să vă spun că mă bucur că una dintre aceste reuniuni uh, s-a bucurat de participarea președinției cipriote. Coreper a decis uh, recent să retragă acele trei puncte de pe ordinea de zi. S-a purtat o dezbatere pe această temă, dar încă nu s-a luat o decizie. Președinția cipriotă a întrebat, dar la ce servește o asigurare din partea Consiliului? Trebuie să spun că dezbaterea s-a purtat într-o atmosferă cât se poate de plăcută și uh, președința Cipriot a spus că nu uh, e nevoie să luăm decizia acum. Trebuie în primul rând să fie uh, clar că dacă Consiliul face ceea ce dorește să facă, ne găsim în fața unei catastrofe majore. Atât doream să vă spun. letzten Tagen natürlich eine viel ca și alții, ca și președintele comisiei noastre, am uh, primit numeroase mesaje și trebuie să spun că opiniile sunt întotdeauna același. Cineva are interesul să meargă într-o direcție care deposedează curtea de o serie din atribuțiile sale dar toți cei care au o privire de ansamblu spre drepturile european spun că nu este posibil așa ceva. Vom adopta, dacă mergem în această direcție, un regulament uh, lipsit de valoare juridică. De aceea își propune ca pe fond serviciul juridic să continue să se informeze, ceea ce, bineînțeles, că nu ne împiedică pe noi să luăm o decizie politică. Dar putem face acest lucru numai pe baza unei decizii valabile din punct de vedere juridic. De aceea acest uh, document care trebuie redactat uh, în regim de uh, urgență <clears throat> trebuie uh, elaborat cât mai curând posibil. Vreau să mulțumesc uh, serviciului juridic la rândul meu. Mulțumim, mulțumim domnule raportor pentru explicarea acestei poziții la care am ajuns înaintea vacanței de vară după un lung proces intern în cadrul căruia au fost uh, exprimate diverse poziții divergente, iar serviciul juridic ne-a explicat cum să facem. Nu există altă cale, se pare. Am patru vorbitori pe lista mea și aș vrea să dau cuvântul și președinției cipriote și serviciului juridic. Întâi uh, vor vorbi cei patru colegi, apoi am să-i dau cuvântul domnului Penera, șeful uh, serviciului juridic pentru a răspunde întrebările pe care colegii noștri le vor pune. Și apoi vom afla și care este poziția președinției cipriote. Doamna Wikström. I fully... Înțeleg pe deplin iritarea colegilor în acest caz și mai ales a domnului Rafka în calitate de raportor, pentru că s-a încălcat Uh, ceea ce s-a convenit în prima lectură de către Consiliu, mai ales după felul în care a fost adoptată acest, uh, această decizie în spatele ușilor închise, ca uh, în secret, în disprețul cetățenilor europeni. A fost un dosar complicat și acesta a fost tratat în mod diferit de majoritatea celorlalte dosare. Avem un pachet imens. În acest caz avem un acord internațional, avem uh, un regulament de, uh, adoptat în codecizie, un regulament pentru uh, consultare și toate trebuie nego, trebuiau negociate foarte rapid în trialoguri și în primă lectură. Avem numeroase cauze de îngrijorare. Acest acord a fost controversat timp de zeci de ani și este foarte important pentru competitivitatea Europei. Atunci când am ajuns la o concluzie, la un acord cu Consiliul în decembrie anul trecut, am fost foarte fericită că în sfârșit găsisem un acord. Nu am fost mulțumită de toate aspectele acestui acord, așa cum își amintesc colegii, eu propusesem uh, elemente care până la urmă n-au fost adoptate în uh, acordul cu Consiliul, însă totuși am uh, eu și grupul liberal din Parlament am sprijinit în continuu crearea brevetului european. Însă a apărut această turnură, această întorsătură de la miezul nopții care modifică uh, lucrurile fundamentale. E vorba de eliminarea articolelor 6, 7 și 8. Situația ar fi putut să fie să stea și invers. Niciun, par, niciun membru al Parlamentului, nici eu, nu putem fi de acord cu această concluzie care a ajuns Consiliul, indiferent de Uh, starea lucrurilor. Consiliul ar trebui să știe mai bine decât să modifice ceva ce deja a fost uh, convenit în prima lectură și era un acord care ar fi funcționat. Pe fond, grupul liberal ar fi sprijinit un brevet european cu articolele 6, 7 și 8 incluse în regulament, chiar dacă nu ne-am dorit acest lucru de la, început. Am demonstrat acest lucru și la vot, uh, aici în comisie în decembrie și sigur că pe fond sprijinim un brevet fără aceste uh, articole. Pentru că am cerut excluderea lor din regulament de-a lungul întregii proceduri și aici în comisie. N-am să intru în uh, detaliile argumentației pentru eliminarea acestor articole, dar cred că această problemă merită o discuție mai aprofundată. Putem face asta și mai târziu, dar cel mai important lucru acum este să fim flexibili și creativi pentru a găsi o soluție cât mai curând posibil. Scopul uh, ajungerii la un acord cu Consiliu oricât ar fi uh, acesta de imatur și încăpățânat, trebuie să vină acum pe primul loc. Înțeleg că există foarte multă iritare, nervozitate, dar trebuie să fie foarte clar pentru toți colegii uh, noștri că nu are rost să ne răzbunăm pe cetățeni, nu are rost să sufere uh, antreprenorii europeni, pentru că nu ne permitem în acest moment acest lucru și un eșec. Europa trece printr-o criză și noi am fost aleși pentru a veni cu soluții concrete la problemele Europei. Nu va fi ușor, dar sper că împreună vom găsi o cale de a încheia acest dosar pentru că cetățenii europeni îl merită. S-a propus aici uh, să folosim uh, vacanța de vară pentru a ne gândi și de aceea vă propun uh, să revenim în septembrie cu soluții creative pentru a rezolva odată această problemă. Odată pentru totdeauna. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Cred că poziția spaniolă este cunoscută tuturor. Delegația spaniolă din uh, grupul uh, socialist și democrat a uh, spus-o în mai multe rânduri, suntem împotriva acestui acord. Nu pentru că se creează un brevet unitar, ci pentru că suntem împotriva a tot ce ține de uh, reglementare incoerentă și vedem că intenția liberalilor este de a da deoparte uh, anumite limbi uh, precum spaniola, care e vorbită de milioane de europeni. De aceea eu nu, nu vreau să, fiu, să par cinic, dar trebuie să dăm dovadă de coerență. Nu suntem o minoritate. Consiliul s-a pronunțat în unanimitate pentru eliminarea articolelor 6, 7 și 8 care vorbesc despre acest brevet unitar. Se ridică însă anumite probleme, așa cum a spus și serviciul uh, juridic. Această propunere ar goli de conținut propunerea temeiul juridic utilizat merge aici împotriva pieței, bunei funcționare a pieței unice europene. Vedem că dezbaterile privind alegerea unui sediu durează de șase luni și asta arată că uh, se uh, repun pe tapet anumite interese ale unor state membre. Acest lucru nu aduce mai multă credibilitate dezbaterilor noastre, din potrivă, de aceea trebuie să vedem care sunt concluziile în urma celor întâmplate și să vedem cum președinția cepriotă își propune să rezolve această problemă. Mulțumesc, salut uh, prezența aici a domnului director al serviciului juridic. Dau acum cuvântul următorului vorbitor. Domnule președinte, mulțumesc, vreau să mă alătur și eu celor spuse de domnul Luis de Grande în numele PPE. Mulțumim pentru o intervenție scurtă și uh, clară. Înainte de toate, trebuie uh, să vedem care sunt prioritățile. Prima observație ar fi că avem de a face cu un precedent politic extrem de grav. Consiliul nu are dreptul de a se amesteca în procesul legislativ al Parlamentului sub președinție poloneză ajunsesem deja la o înțelegere, Parlamentul dăduse dovadă de realism când a acceptat condițiile puse de unor de state membre și deci ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile nu dispune de niciun temei juridic. Nu trebuie să ținem cont de acest decizii. Trebuie, în primul rând, respectat dreptul Uniunii Europene și abia după aceea o procedură transparentă la Parlament și la Consiliu. În concluzie, noi am fost întotdeauna pragmatici pentru a ajunge la acest rezultat după 30 de ani de discuții pe acest subiect. iar mediul de afaceri ne uh, cere în continuare acest brevet uh, unitar. A fost un... Am întâlnit uh, dificultăți de diverse naturi în calea acestui proiect. Au fost diverse egoisme manifestate de statele membre, dar cred că este momentul să ajungem la o înțelegere. Deocamdată se pune problema acestei decizii de eliminare a celor trei articole. Dar vă reamintesc că acest uh, proiect are o importanță crucială și nu cred, sincer, că ar trebui să ducem aici o bătălie lingvistică neapărat. Înțeleg poziția colegului spaniol, înțeleg ceea ce doresc și compatrioții mei italieni, dar dacă ne gândim că 2% dintre dintre brevete sunt înregistrate în Germania, 1% în Franța, atunci vom vedea că lumea de afaceri se raportează la aceste uh, state și nu are rost să ducem această bătălie. Sper că Parlamentul va continua să apere acest proiect care este fundamental pentru sistemul de inovare pe care ni-l dorim și sper că vom rămâne la fel de pragmatici ca și până acum. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Nu pot decât să mă alătur analizei colegului Rapcai. E adevărat că constatăm uh, că acest regulament a fost uh, golit de conținut și de sens, ceea ce merge împotriva aspirațiilor și obiectivelor uh, noastre inițiale, adică acelea de a ajunge la un numitor comun în acest domeniu în Europa. N-am să repet acum toate argumentele. Consiliul ne-a transmis foarte multe informații, ne-a explicat importanța acestui proces. Noi am vorbit despre despre o anumită târguială uh, dacă nu dorim să o luăm iarăși de la capăt, cum vă spuneam, golind de conținut această propunere, trebuie să venim cu o, o uh, nouă propunere în contrapartidă, dar aceasta conduce, ni se spune, la o mare incertitudine juridică. Pe mine mă interesează să ajungem să avem un veritabil brevet european. Și cred și eu că chestiunea lingvistică nu este un factor determinant. Ceea ce este decisiv aici este ca atunci când cineva dorește să înregistreze un brefet să beneficieze de o certitudine juridică. O certitudine suficientă pentru ca acel cetățean să-și atingă obiectivele. Aș vrea să știu ce au de spus reprezentanții Consiliului pe această temă. Și ce putem noi spune celor care vin să înregistreze brevete? Că beneficiază de certitudine juridică în Europa sau există o certitudine juridică parțială? Mm, nu știu dacă ar fi bine să o luăm din nou de la zero, așa cum sugera domnul Rapcai. Trebuie să analizăm care sunt elementele centrale ale propunerii și lucrurile cu care putem fi de acord. De aceea ar trebui să decidem foarte clar cine dorește progresul acestui dosar și cine își dorește să-l blocheze, pentru că, sincer, nu-mi place să fiu tratată ca o proastă. Eu mi-am dat deja acordul asupra anumitor elemente care apoi au fost uh, denaturate și cred că trebuie să vorbim, să discutăm într-o manieră constructivă, pentru că ceea ce ne rămâne din conținutul acestui uh, document nu mai este de discutat. Sigur, rămâne chestiunea celor trei sedii ce se întâmplă Acum avem trei eh, state membre candidate. Ce se întâmplă dacă apare și al patrulea? De ce? Trebuie să discutăm această chestiune pentru care e până la urmă fără miză. Am eh, avut impresia că este încălcată Convenția Europeană pentru brevete. Fiecare din aceste sedii, mi se spune, va fi specializat și apar deja contradicții care decurg din această practică. Ce facem cu aceste contradicții? Cum le rezolvăm? Mi se spune că trebuie să găsim noi uh, uh, căi, uh, noi uh, soluții pentru avocații care se ocupă de procedurile în instanță privind brevetele Însă maniera de a proceda a Consiliului mi se pare uh, irresponsabilă. I would just, um... Doamna Crel, da, eu aș dori să repet ce a spus doamna Wikström în uh, ceea ce privește poziția ALDE. Este esențial să fim de acord cu privire la un brevet unitar cât mai repede, pentru că e foarte util pentru întreprinderile mari și mici și, de asemenea, e foarte important pentru competitivitatea europeană, mai ales în uh, concurența cu SUA și cu Asia. Sper ca până la vară să putem progresa cu ajutorul experților juridici în acest domeniu ca să ne asigurăm că brevetele sunt garantate juridic. Mulțumesc, domnul Karim și apoi domnul Penera. Domnule președinte, foarte rapid doream să vă transmit și eu poziția noastră. În primul rând, în ceea ce privește articolele de la 6 la 8, eu unul nu am niciun fel de problemă cu excluderea acestora din prevederi. Eu nu consider că situația uh, trimiterilor la Curtea Europeană de Justiție este una bazată pe uh, multe precedente, uh, date fiind termenele uh, și cât de în urmă sunt cei de la curte cu uh, volumul de muncă actual, ar fi mai bine să avem un sistem specializat în care să rezolvăm această problemă cu instrumente specifice. Din perspectivă generală, sunt și eu frustrat ca uh, colegii care au luat cuvântul și s-au referit la numărul de sedii care ar fi disponibile sau la chestiunea lingvistică. Domnule președinte, cele din urmă e Europa aici și facem ce am făcut întotdeauna. Luăm o problemă extraordinar de delicată și reușim să o desfacem într-un mod sau altul și să ajungem la un sistem la care cetățenii se uită și apoi ne întreabă ce naiba ați făcut. S-ar putea să avem un sediu la Frankfurt unde să se vorbească engleză, un sediu la Paris unde să se vorbească germană și un sediu la Londra unde să se vorbească franceză și să fie și o limbă uh, comună în de exemplu, se poate oricine să vină și să ia cuvântul în spaniolă. Mulțumesc. Cred că Tribunalul Central, că această chestiune a tribunalelor centrale a fost exagerată. Totul se va întâmpla la nivel local, deci nici nu contează unde va avea sediul acest tribunal central. Însă e vorba de camerele locale, acestea vor gestiona situația și acestea vor, da, vor dicta ritmul. Acolo se vor afla diferiții avocați. Și de asemenea, Acolo vor fi tratate plângerile pentru că, de fapt, nu dorim ca plângerile să fie trimise la Londra sau la Paris, ci la birourile locale. Domnule Penera, am discutat ieri cu experți uh, în drept și mi-au atras atenția asupra articolului 3. Mi-au spus că acest articol ar fi suficient ca să se justifice temeiul juridic al articolului 118. V-aș ruga să vă pronunțați și dumneavoastră, domnul Penera. Domnule președinte, nu am să reiau conținutul avizului. Cred că l-ați primit cu toții. Este limpede Considerăm că suprimarea articolelor de la 6 la 8 uh, aduce atingerea unor elemente esențiale. Mă întreb chiar uh, dacă Curtea de Justiție cere ca orice act să aibă un obiectiv și un conținut pentru a se stabili temeiul juridic, ne putem întreba dacă acest act are un obiectiv. Cu siguranță are conținut, dar nu știu cum e cu obiectivul. Avem aici un act fără obiect. Restul de dispoziții pot fi uh, analizate altfel, însă aici obiectul lipsește, ținta. Dacă articolul 3 este suficient, mă întrebați, sigur că putem să fim întotdeauna cât mai minimaliști. Sumumul uh, scurtimii este să taci din gură. Iată că avem un act de 25-26 de pagini. Noi, dacă ne oprim la punctul 3, uh, nu știu ce să zic. Cred că întotdeauna va fi, se va găsi cineva care să spună hai să luăm pe patru, hai să luăm pe nouă sau... Eu nu știu dacă e așa, dacă, în orice caz, dacă se elimină articolele de la 6 la 8, se elimină orice fel control juridic asupra acestui subiect și până la urmă se aduce atingere efectului unitar al brevetului. În legătură cu practica utilizată. S-a menționat punctul 9 din aviz în fazele pregătitoare ale trilogului metodele de lucru utilizate de Consiliu și de Parlament pentru a ajunge la de, decizii în primă lectură sunt metode care respectă tratatul. Este destul de deranjant faptul că acordul tacit sau chiar acordul exprimat al Consiliului a făcut ca Comisia Jurii de bună credință să-și adopte raportul, sperând că uh, se va respecta acest acord și că se va încheia procedura în primă lectură. Rămâne de văzut ce veți face cu raportul dumneavoastră acum, pentru că tehnic există. Trebuie să se găsească un articol din regulament care să permită o reluare a acordului, fără să se mai treacă prin plenară pentru că nu mai are sens, nu mai are niciun obiectiv această dispoziție. Indiferent de cât de neplăcut este această chestiune, faptul că Consiliul European nu are putere de inițiativă, faptul că face sugestii, dar nu se poate amesteca, eu cred că aici nu avem niciun fel de viciu de formă. Însă procedura care este pusă la punct de ani de zile, procedura obținerii acordurilor în prima lectură, acordurile scrise, uh, transmise de Consiliu cu condiția ca Parlamentul să rămână pe linia uh, convenită, trebuie să rămână. Aveți uh, tot interesul, Parlamentul are tot interesul ca această practică să continue aici. Pur și simplu s-a scurt-circuitat procedura, s-a scurt-circuitat textul, s-a scurt-circuitat procedura și n-au mai rămas decât uh, cenușă. Însă, Până la urmă, nu putem spune că există o valoare obligatorie. Valoarea este obligatorie în cadrul procedurii pregătitoare. Procedura pregătitoare e legată de jurisprudența curții și nu pune în sub semnul întrebării decizia dumneavoastră. Este de la sine înțeles că la Consiliu trebuie să se facă o primă lectură. E implicit că poate să aducă modificări, chiar dacă Parlamentul și-a exprimat poziția. Este clar, de asemenea, că Comisia își poate retrage oricând textul, prea adesea se uită acest lucru, dacă se consideră că actul a fost denaturat prea mult, Comisia își poate retrage textul la discuțiile de la Consiliu din prima lectură. Cam atât, pot să mai continu, dar nu are rost. Dacă îmi puneți întrebări precise, vă voi răspunde, dar deocamdată ce părere avem noi sunt exprimate în aceste 4-5 pagini de aviz. Vom continua să reflectăm împreună cu colegii de la serviciile juridice ale Comisiei și ale Consiliului ca să încercăm să găsim o soluție din această uh, situație nefericită. Danke, Mulțumesc. Și acum Comisia, domnule director general. Thank you, Chair. Um, I... Mulțumesc, domnule președinte. Pot să fiu destul de succint în urma acestei discuții. Acest dosar a avut mai multe caracteristici de-a lungul anilor, mai multe caracteristici regretabile și cea mai importantă este uh, faptul că s-a întârziat obținerea unui acord final nu cred că este necesar să se uh, arate cât de important este să se ajungă la un acord pentru cetățeni, pentru investitori și pentru întreprinderi în Uniune. Avem nevoie de o cooperare a tuturor instituțiilor ca să se uh, acorde primul brevet european în aprilie 2014. Sigur că am luat notă de ce s-a întâmplat la Consiliul European uh, azi noapte sau azi dimineață și uh, am luat notă și de documentul emis de Serviciul Juridic al Parlamentului pe care tocmai l-am primit. Aici se spune că eliminarea articolelor de la 6 la 8 ar periclita uh, alegerea articolului 118 ca, ca temei juridic pentru regulament. Suntem gata să ajutăm Consiliul și Parlamentul ca să rezolve toate problemele juridice rămase neîncheiate. Mulțumesc și acum din partea președinției Consiliului, nu știu cine dorește să ia cuvântul. Bitte, Botschafter. Vă rog, domnule ambasador. Mulțumesc, domnule președinte, aș dori să spun că am uh, urmărit cu atenție această discuție, aspectele exprimate uh, au fost notate și le vom transmite Consiliului. De asemenea, aș dori să vă spun că noi, ca președinție, suntem pe deplin conștienți de importanța brevetului unic. Este un subiect uh, discutat de mulți ani încoace. Noi ne păstrăm angajamentul de a obține un acord cât mai rapid Dorim să obținem un acord în primă lectură. Munca noastră uh, de mulți ani încoace se îndreaptă către acest cel și nu putem să ratăm șansa. Dacă s-ar pierde această șansă, s-ar putea să mai dureze mulți ani până când reușim să încheiem negocierile din nou. Realitatea, cel puțin din perspectiva Consiliului, este că avem nevoie de un compromis în legătură cu sediul. Acest compromis a fost uh, obținut la ultimul Consiliu European și a fost însoțit de o sugestie, și anume să se elimine articolele de la 6 până la 8, să se șteargă din regulament. Înțelegem uh, neplăcerea provocată de această decizie. Am considerat că este important să avem cu toții timp, Parlamentul și Consiliul, să uh, reanalizăm întreaga chestiune și să o discutăm după vacanța de vară. Între timp, înțeleg că dumneavoastră veți mai primi un aviz juridic și îl veți discuta în septembrie. Consiliul uh, lucrează în uh, același sens, la fel și Comisia. Și sper că la începutul lunii septembrie să reușim să stăm la masa negocierilor cu avizele juridice în față și pe baza acelor avize să reușim să luăm deciziile politice necesare care să ne ajute să progresăm în acest dosar către o concluzie reușită. Atât am de spus deocamdată. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ambasador. Mai am două cereri de luare a cuvântului și voi da cuvântul și domnului Rapcai la sfârșit. Doamna Wikström, doamna Lichtenberger și apoi domnul Rapcai. Actually, uh, I did not de fapt, eu nu aveam intenția să menționez aceste trei articole, dar toată lumea s-a referit la ele, deci poate că ar fi bine să vă zic și eu ce cred. Problema includerii articolelor 6, 7 și 8 în regulament este că apoi devin legislație europeană ceea ce uh, oferă posibilitatea de acțiuni la Curtea de Justiție cu privire la interpretarea acestor uh, uh articole. Și știm cu toții că durează foarte mult, 1-2 ani, costurile sunt enorme pentru părți, pentru IMM-uri, pentru indivizi și de asemenea Curtea de Justiție nu va fi expertă în uh, domeniul dreptului brevetelor, pentru că va exista noul tribunal al brevetelor. Asta dacă e să ne legăm de esență și anume dacă ar fi cazul să introducem drept de fond privitor la brevete în dreptul european. Trebuie să vă amintesc că am primit sute de mail-uri, toți utilizatorii, avocați, organizații de afaceri, uh, profesori universitari, avocați, judecători în domeniul brevetelor, cu toții în unanimitate doresc ștergerea acestor articole. Se opun cu tărie și de aceea am pledat pentru ștergerea acestor trei articole la trialog și nu am avut succes. Până la urmă, acum, dacă uh, stăm să ne gândim, ar trebui să vedem, să ne întrebăm cine suntem noi ca să contrazicem un grup uh, enorm care este de asemenea unanim de judecători, de experți și avocați și alte persoane interesate care doresc ștergerea articolelor, pentru că noi trebuie să-i reprezentăm aici pe cetățeni, dar și ca să ascultăm și ca să învățăm. Poate că în septembrie va fi vremea să ascultăm, să învățăm, să ne adaptăm și să mergem înainte încă o dată. Cantitatea de mail-uri nu e neapărat un semn bun. Doamna Lichtenberger. Herzlichen Dank. Mulțumesc. Sunt destul de perplexă deocamdată după această ultimă intervenție. Pentru că rolul nostru nu este să ascultăm și să învățăm, ci rolul nostru este să luăm decizii și să ne susținem apoi deciziile, chiar în spirit de compromis. Întrebarea mea pe care doresc să o adresez comisiei ă, este următoarea. Ne-ați făcut o declarație foarte diplomatică și e bine, dar diplomația nu ne ajută să progresăm. Iată și întrebarea mea. Dacă la Consiliu aceste trei articole ar fi suprimate, deci dacă se menține decizia actuală de la Consiliu, atunci Comisia e dispusă să-și retragă propunerea? ca să se deschidă calea pentru o nouă dezbatere, de data aceasta inteligentă, pentru că altfel nu știu cum putem progresa. Bun. Uh, sunt doar două lecturi și o conciliere. Uh, eu doream să comentez ce spunea doamna Wikström. Uh, noi nu avem rolul să-i facem fericiți pe judecătorii și avocații care lucrează în domeniul brevetelor. Rolul brevetului unic european este să stimuleze inovarea și eu speram că suntem cu toții de acord cu acest principiu. Nu ne ocupăm, nu dorim aici să aducem avantaje celor din domeniul dreptului, dreptului brevetelor, ci să stimulăm inovația în Europa. Noi, verzi, întotdeauna am dorit un brevet unitar, care să fie bine integrat um, în structurile politice și juridice europene. Pentru că avem opinii diferite cu privire la cel mai bun sistem de brevete posibil, dar cred că suntem cu toții de acord că această decizie politică este importantă pentru că, practic, e singurul mod în care noi, politicienii, putem uh, să afectăm inovarea. Deci, dorim sau nu dorim un brevet unitar cu adevărat? care să fie controlat uh, politic și juridic. Și revin aici la ideea principală. Obiectivul unui sistem de brevete este să uh, stimuleze inovarea, nu să fie pe placul avocaților uh, care se ocupă de brevete. Mulțumesc, doamna Lichtenberger a pus o întrebare concretă comisiei. Dăm uh, cuvântul comisiei și apoi din nou colegilor, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Cred că obiectivul nostru rămâne acela de a ajuta Consiliul și Parlamentul să ajungă la un acord Așadar, deocamdată nu doresc să uh, mă lansez în ipoteze cu privire la uh, statutul propunerii comisiei. Propunerea se, a fost făcută, procedura legislativă este în curs și sperăm că dumneavoastră și Consiliul veți ajunge la un acord. După cum v-am spus mai devreme, vom încerca să vă ajutăm să o faceți. Danke. Mulțumesc! Și răspunsul acesta a fost diplomatic. Domnul Rapcai. M-aș fi așteptat uh, de la comisie la mai mult angajament pentru față de propria sa propunere. Asta m-aș fi, mi-aș fi dorit. Poate că am putea să ne mai gândim uh, de ce nu-și apără comisia propunerea. În al doilea rând, uh, și aceasta a fost ultima frază a domnului director general. A mai corespondat până acum și ni s-a spus că trebuie să ajungem la un rezultat cât mai repede, dar doamnelor și domnilor, avem o poziție comună. Avem un uh, compromis. Deci, ni se spune practic că uh, ce am făcut uh, în ultimul an a fost inutilă toată munca noastră sau se dorește să fim induși în eroare și să ni se impună altceva? Avem un acord și acum Consiliul trebuie să dea înapoi, să revină asupra acordului pe care l-a stabilit cu noi și avem și o scrisoare care dovedește acest lucru. Eu v-am prezentat punctul meu de vedere, nu vreau să mai uh, uh, adâncesc și mai mult problema. Uh, Însă două observații. De zece ani, Consiliul evită crearea unui brevet european. Iar acum Consiliul ne pune iarăși bețe în roate. Haideți să fie clar. Dacă nu avem un brevet astăzi, e din vina Consiliului și Parlamentul nu e deloc responsabil, numai, numai Consiliul trebuie să-și asume răspunderea, pentru că Consiliul a tot tras de timp. Trebuie să se evite aici orice creare de mituri. Pă, sigur că o să-mi spuneți, uh, haideți, nu vă enervați, calmați-vă, uh, exagerați, dar nu e așa, e clar că Consiliul este responsabil, trebuie spus. Și în orice declarație pe care o voi face de acum înainte, voi spune că e de vină Consiliul dacă nu avem astăzi un brevet european. Și gata. O a doua observație pentru doamna Wikström. Am o observație colegială. Cecilia, ți-am ascultat argumentele la reuniunile noastre de acum câteva luni. Cine suntem noi până la urmă, noi ca Parlament? Noi, deputații, formăm Parlamentul. Noi am fost aleși, iar noi și Consiliul, conform tratatelor, avem dreptul de a legifera. Nu avocații specializați în brevete, trebuie să uh, legifereze. Deci, sigur că și eu primesc foarte multe mail-uri în care mi se cere să uh, solicit eliminarea articolelor de la 6 până la 8, dar vă asigur că am primit mail-uri și de la persoane care ne avertizează că ar fi o greșeală această suprimare a articolelor. Pentru că uh, în articolul 118 se spune clar că trebuie să avem un brevet unic european care să fie completat de o protecție, deci trebuie ținut cont de ambele puncte de vedere. Iar munca noastră în calitate de Parlament este să uh, tranșăm problema la nivel politic. Eu de aceea, repet, dacă Consiliul dorește neapărat să suprime un articol sau altul, haideți să găsim niște articole care nu au importanță, care nu sunt atât de importante ca 6, 7 și 8, pentru că acestea sunt esențiale și trebuie să o repet, Parlamentul nu poate să uh, pună bețe în roate Comisiei, pentru că noi nu dorim să încălcăm dreptul comunitar. Dacă o altă instituție dorește să o facă, nu are decât e răspunderea ei. Dar asta nu înseamnă că noi dorim să nu ne îndeplinim răspunderea. Ce dorim noi este să ajungem la o legislație compatibilă, la o legislație conformă și până acum nu am auzit niciun fel de argument alternativ. Așadar, ne gândim la toate soluțiile prezentate, dar trebuie să vă spun că nu uh, vom da astăzi undă verde unor noi negocieri. Nu am făcut acest lucru niciodată. Cei că, ce uh, rămâne este ce am negociat și dacă îmi spuneți că avem nevoie rapid de un acord, nu pot decât să vă felicit. O să vă spun înseamnă că ați dormit în ultimul an, pentru că noi am ajuns la un acord acum 9 luni. Mulțumesc, domnule raportor, mulțumesc tuturor participanților. Mulțumim și interpreților, spune președintele, pentru că ne-au permis să depășim timpul alocat. Vă amintesc că după amiază la ora 15 vom avea o scurtă ședință a coordonatorilor de 5 minute, nu mai mult, după care va avem reuniunea cu ușile închise. Mulțumesc!